Dear colleague, we may start. Now we are in a... S-a întrunit cvorumul, așa că vă rog să începem ședința noastră. Și aș începe cu câteva anunțuri mm, vizând mm, deciziile luate de coordonator. Of reporters. Uh, numele raportorilor Domnul Crisogonos a fost numit raportor pentru apărarea imunității domnului Borghețio, doamna Ferrara a fost numită raportor pentru ridicarea imunității lui Ceauba Molnar, domnul Giambazchi a fost numit raportor pentru ridicarea de imunitate a domnului Ronandas Paxas, doamna Regner raportoare pentru publicarea informațiilor imobiliare a anumitor întreprinderi și filiale. S-a luat note de propunerile de rezoluție conform articolului 133 din regulamentul de procedură în ceea ce privește confidențialitatea surselor jurnalistice uh, depuse de Dominic Bild și în ceea ce privește alerta de contrafacere emisă de OHIM Marabizotto. În al treilea rând s-a convenit să invităm autorii raportului Construcția Europeană, Dreptul de Afaceri, Achi și Perspective și uh, Asociația Henri Capitan, a, Asociația Baroului din Paris la o reuniune ulterioară a comisiei noastre. În al patrulea rând, am convenit să amânăm invitația comisiei legată de consultarea publică în legătură cu orientările neobligatorii în legătură cu publicarea uh, informațiilor financiare de către anumite companii mari până la reuniunea comisiei noastre din iunie 13 și 14. În al cincilea rând, acțiunile pregătitoare în ceea ce privește formarea judiciară și adoptarea cu indicații transfrontaliere propuse de domnul domnul Zviesca și Draiev în numele PPE a fost adoptată și s-a decis să convenim acțiuni în legătură cu companiile cu sediul într-o cutie poștală um, propusă de veris printr-o procedură scrisă. În al șaselea rând, am convenit să cerem autorizarea pentru audiere în octombrie în legătură cu directiva biotehnologiei, uh, la care să invităm și Comisia Agri. În ultimul rând, următorii membri au fost uh, numiți uh, la grupul de lucru pentru interpretarea și implementarea acordului interinstituțional în legătură cu mai bună legiferare. Doamna Kaufman din partea SND, doamna Wikström din partea ALDE, doamna Hautala de la Verzi, domnul Ogonos de la, din partea GUE și domnul Zlotovski de la ECR. Acestea au fost comunicările în urma reuniunii coordonatorilor. Nu văd observații. Așadar, trecem mai departe la ordinea noastră de zi punctele 17 și 18, pentru care sunt raportor și voi trece la limba cehă în acest moment. Ehm, jedná se o návrh průběžné zprávy o návrh. Așadar, este vorba de un raport uh, interim în ce privește ratificarea de către statele membre a uh, protocolului din 2010 la Convenția Internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la respectivul protocol în interesul Uniunii Europene în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă. Atunci când am uh, discutat în uh, comisie, aveam uh, aceste rapoarte. Termenul de depunere a amendamentelor este 27 mai. Repet, e un raport interim al cărui obiectiv este să se prevadă poziția Consiliului și a Comisiei astfel încât modificările să fie preluate. Trebuie aprobată, pe de-o parte, directiva privind mediul și convențiile internaționale pe de altă parte. Raportul interimar dorește să arate care sunt elementele negative ce decurg din aceste texte. Precizând ce se întâmplă cu securitatea juridică și diferitele regimuri care vizează responsabilitățile în ce privește despăgubirile atunci când vine vorba de transportul substanțelor nocive. Uh, now I'm switching one. Acesta este conținutul acestui raport interimar. Acum trec din nou la funcția mea de președinte și vreau să dau cuvântul deputaților, dar și Comisiei și Consiliului. Doamna Țaruchi, dacă doriți să interveniți. Good morning, thank you. Bună dimineața. Comisia salută rapoartele, proiectele de rapoarte ale raportorului, în special pentru că ridică preocupări adoptate și de, uh, și de către Comisia la Coreper și de industrie în scrisorile la care facem referire în notița de subsol numărul 1 din acest raport. raport aceste preocupări privesc temeiul juridic, în ceea ce privește propunerea legată de uh, cooperare în domeniul justiției, în ceea ce privește acest protocol, vizează, de asemenea, obligația de a ratifica acest, ca mem- statele membre să ratifice acest protocol. Comisia sublinează, după cum a făcut-o și raportorul, necesitatea de a asigura uniformitate și non-fragmentarea legislației comunitare, precum și eficiența legilor uh, comunitare în ceea ce privește poluarea, uh, daunele asupra victimelor și interesul părților. Comisia este gata să se, să înceapă o examinare suplimentară a acestor documente împreună cu Consiliul în legătură cu aliniatul H din proiectul de raport intermediar pentru 2015 1035 care vizează propunerea în legătură cu cooperarea just, juridică în aspecte non-civile, ELD, acest Aici sunt excluse incidentele care cad uh, sub incidența Convenției HNS. Așadar, în momentul în care un stat membru ratifică acest pro- protocol, nu înseamnă că ELD nu se aplică în acel stat membru. După părerea Comisiei, ELD înseamnă că atunci când are, are loc un incident care Uh, implică poluare și daune datorate acesteia, se invocă această convenție modificată de protocolul din 2010, el de nu se aplică și se aplică convenția acestui incident. Deci asta este baza răspunderii stricte din cadrul convenției Uh, precum și celelalte convenții menționate în articolul 4 al directivei, cum ar fi cea din cauza uh, daunelor datorate poluării cu petrol. Mulțumim pentru această observație. Nu văd alte. Domnul Anderson. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este un raport bun care spune lucrurile așa cum trebuie, însă aș dori să întreb comisia, poate, dacă ar trebui să fim îngrijorați în legătură cu faptul că s-ar putea ca această problemă să rămână blocată la nivelul Consiliului pentru datorită caracterului său controversat. Raportul este foarte bun, după cum am spus-o, însă în cât de îngrijorați trebuie să fim în legătură cu abordarea Consiliului și stadiul discuțiilor de acolo. Puteți să răspundeți în partea Comisiei? Putem să vă răspundem în numele Comisiei. Cred că Consiliul trebuie să răspundă în legătură cu procedurile sale interne. Comisia consideră că direcția propusă de raportor este una constructivă și am propus un compromis în ceea ce privește temeiul juridic. Deci, în acest sens, nu cred că vor exista probleme foarte mari între Comisie și Consiliu Comisia este pregătită pentru dialog în acest sens, în ceea ce privește termenul de ratificare care a fost extins, după cum a propus raportorul, în ceea ce ne privește pe noi Comisia, suntem deschiși și ne, să ne, vrem, suntem dispuși să ne implicăm în dialog suplimentar Vrem ca ratificarea să aibă loc cât mai curând posibil, dar de, ca, de către toate statele membre în interesul Uniunii și nu în mod fragmentar. Vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, Consiliul nu este reprezentat la această reuniune, cu toate că au fost invitați. m am fost informat că în traducerea engleză s-a spus că termenul pentru amendamente este 27 mai. În original am spus că era vorba de 27 aprilie. Deci termenul este 27 aprilie, nu mai. Așadar, putem încheia acest punct și continuăm la 9.30 cu voturile. Uh, Mrs. Butune, wishes to, to say something? Doamna Butune, doriți să spuneți ceva? Vă rog. Da, domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc. Este vorba de o amânare a unui vot. Iau notă că nu există nicio analiză aprofundată a articolului 257 din Tratatul Uniunii pentru uh, aplicarea în legătură cu, ar, ar, cu raportul domnului Vos. la reuniunea anterioară am solicitat o, un aviz detaliat al serviciului juridic. Ați analizat lucrările pregătitoare ale tratatului de la Nisa și de la, de la Lisabona. Ați analizat uh, jurisprudența curții în legătură cu dispozițiile, cu prevederile similare? Nu. Uh, sau vreo analiză de impact în legătură cu reforma curții? Ați uh, Uh, studiat care sunt consecințele eliminării curții de primă instanță a Uniunii Europene. Vă atrag atenția asupra unui articol apărut luna trecută, semnat de profesorul Franklin de Us, judecător la Curtea Europeană. Autorul său este la originea măsurilor de raționalizare care au dus la creșterea impresionantă a numărului de cazuri încheiate și la reducerea uh, duratei fiecarei cauze. Acest articol ne arată uh, că această reformă inutilă a fost făcută în contra bunului simț și pune în evidență contradicțiile evidente uh, și lipsa urgenței de a reforma. Judecătorii curții de Curții de Justiție Europeană și ai Tribunalului de Primă Instanță sunt și ei de acord cu acest lucru, precum și uh, domnul coleg Marino Pinto. Nu putem să ne permitem să uh, schimbăm lucrurile acum, trebuie să uh, ne oprim și să facem un pas înapoi atâta timp cât austeritatea este aplicată la nivel național. Vă îndemn să uh, citiți acestui, acest articol al profesorului Frank Rus. Să invitați uh, grefierii și președinții celor trei tribunaluri. Uh, sunt de părere că comisia noastră nu a uh, dat atenție suficientă dreptului în această problemă. Merci, madame, de votre... Euh, Vă mulțumesc foarte mult pentru obiecția ridicată și analiza dumneavoastră. Deci am pus, vom, pune la, vom supune la vot obiecția dumneavoastră. Vă cer, stimați colegi, să fiți atenți în acest moment. Votul va începe la ora 9.30, după cum am prevăzut, deci facem o mică pauză. Pentru ca toată lumea să fie aici din cei care doresc să fie prezenți la vot. Stimați colegi, în primul rând, este ora 9 și 31. Verificați, vă rog, dacă aveți cartelele de vot la dumneavoastră. Tout le monde est équipé? Da? Foarte bine. Ați auzit obiecția colegei noastre. Pentru cei care nu erau prezenți, Vă reamintesc că doamna colegă a solicitat amânarea raportului în legătură cu transferul competențelor către Tribunalul Uniunii Europene. Aveți obiecții sau nu? Nu aveți cartela de vot? Da, mă uit la dumneavoastră atunci. Veți beneficia de toată atenția secretariatului. Foarte bine. Stimați colegi, Vă pun din nou întrebarea, este cineva care dorește să intervină pentru a contrazice sau a vorbi împotriva argumentației colegei noastre? Nu, atunci eh, trebuie să vă întreb dacă sunteți de acord cu solicitarea colegei noastre eh, să amânăm acest vot. Cine susține menținerea votului astăzi? Quand levez bien les mains pour qu'on puisse compter, il y a ici... Numărăm voturile, 2, 3, 4, la aici la tribună. Mm. 13 pentru, cine se abține? O abținere. Cine este împotrivă? Cine este împotriva menținerii votului în această dimineață? Domnul Giambatski, 3. 3 voturi împotrivă. 3, 13 pentru, o abținere și 3 împotrivă. Deci votul, votul este menținut pe ordinea de zi de astăzi. Deschidem votul atunci. Nous allons procéder au vote. Euh. Trecem la votarea amendamentelor 2, 3 și 4. Cine este pentru? 2, 3 și 4. Cine este pentru? Nu este necesar să numărăm. Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Amendamentul numărul 7. Cine este pentru? Abțineri. Cine este împotrivă? Respins. Amendamentul 8. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. Respins. Amendamentul 9. Pentru abțineri, împotrivă, respins. Vom vota acum raportul în totalitate prin vot electronic. S-a deschis votul. Non, non, non, non, non, non. Euh, j'ai un souci, moi. J'ai un souci. Ça ne marche pas oh. Je vous suggère, j'ai un, un problème. Avem o problemă, are și altcineva o problemă? Stimați colegi, vă propun să reluăm acest vot pentru că anumite console nu funcționau. Redeschidem votul. Ça y est Je ferme le vote. Închidem votul. Da. Rezultatul 15 pentru, 4 împotrivă, fără abțineri. Deci se adoptă. Trecem la amendamentul 5. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă. Respins. Amendamentul 6 pentru abțineri împotrivă. Respins. Amendamentul nu. Resolution par, euh, par apel nominal proiectul de rezoluție. Vot electronic. S-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. 16 pentru, 4 împotrivă, se adoptă. Felicitări! Iar acum vot electronic, mandatul pentru negociere. Deschidem votul. Le vot e S-a închis votul 17 pentru 3 împotrivă. Felicitări doamnei Delvaux. Trecem la votul temelul juridic. Et on va le faire à main levée celui-là. Il n'y a pas de compte. Voilà, merci beaucoup. Nous allons procéder donc maintenant. Trecem acum la votul asupra raportului domnului Vos. Domnule Vos, aveți cuvântul, dacă doriți. Ehm, Vă mulțumesc. În ceea ce privește Nota legată de transferuri pentru tribunalurile de primă instanță și modificările care au avut loc acolo. S și D își doresc ca din această notă juridică să fie șterse două propoziții și vi le voi prezenta pe scurt. Pe pagina 4, ultima propoziție, cea care începe cu This is an article – and it does not constitute a legal basis as such. Institutions to take a certain kind of decision. Das soll gestrichen werden. Această propoziție pe care am citit-o ar trebui să fie ștearsă și apoi și pe pagina 5, următoarea propoziție de pe pagina 5 și cit ultima propoziție de acolo citez. Specialized courts created must be blessed with eternal light, life um, <laughs> with eternal life. So I'm agreeing with these. So deci sunt de acord cu aceste ștergeri. Să șter, dacă ștergem aceste două propoziții, atunci totul ar trebui să fie în regulă și în legătură cu piața eternă. Merci, M. Foch. Nous allons voter euh, Mulțumim, domnule Vos. Vom vota pentru o durată temporară. Deci, amendamentul 24 al domnului Vos, care este pentru, cine este, împot- cine se abține, cine este împotrivă, se adoptă. Punctul 20, raport al doamnei Hautala, care nu are comentarii? Da, domnule președinte, dacă îmi permiteți să intervin pe scurt, vreau să vă explic că au intervenit câteva mici schimbări efectuate de grupul de lucru pentru drept administrativ de la, după prezentarea acestei propuneri. După cum știți, propunerea este o anexă la rezoluție, încheind dezbaterea în legătură cu întrebarea cu solicitare de răspuns oral în legătură cu o administrație deschisă, eficientă și independentă. S-a decis să dăm un nou titlu pentru că reflectă mai bine temeiul juridic și anume articolul 298 din Tratatul Uniunii Europene. Așadar, într-adevăr, noul titlu este o propunere de uh, regulament în legătură cu o administrație deschisă, eficientă și independentă a Uniunii Europene. După ce am ascultat observațiile uh, domnului Scuris, fost președinte al Curții de Justiție, grupul a decis și modificarea articolului 20 în ceea ce privește despăgubirile, pentru a clarifica faptul că utilizarea unei proceduri de evaluare administrativă nu aduce cu sine riscul uh, pierde încălcării unui termen maximal. Și acum uh, s-au schimbat numerele acestor articole care devin 33 și 34. Sperăm că acest raport va ajunge la plen și Parlamentul va înțelege că este un fel de uh, că este rezultatul unui proces foarte îndelungat la nivelul Parlamentului și este un rezultat bun pentru Comisie. Mulțumesc, doamna Hautala. Trecem la votul în legătură cu această întrebare cu solicitare de răspuns oral. Cu rezoluție. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc. Se adoptă. Acum rezoluția. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. Vă mulțumesc. Se adoptă. Trecem. Domnule Giambatski, doriți să interveniți? Nu. Trecem acum la următorul punct punctul 21 de pe ordinea de zi, raportul doamnei Madi Vu. Doriți să interveniți? Nu. Vot, nu. Vot electronic. Alors, sur ce rapport... Deschid votul la acest raport. Vot electronic. Vot electronic. Mulțumesc. Votul e acum închis. 18 pentru 2 împotrivă se adoptă. Mulțumim, felicitări, doamnă raportor. Punctul 22 acum. Un vot prin ridicarea mâinii de data aceasta. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Punctul, punctul 23. Raportul domnului Vos. Doriți să luați cuvântul? Nu. S-a făcut. Prea bine. Vot prin ridicarea mâinii. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Scuze, cine împotrivă? 3. 3 împotrivă. Se adoptă. Și am încheiat voturile. Vă mulțumesc foarte mult. Facem o pauză de 5 minute. Nu e vorba de 5 minute, ci de 15 minute, o pauză de cafea, începem audierea la orele 10.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 Madame Uh, dear colleague... Stimați colegi, stimați invitați, bună dimineața! May we begin? Well... Vă aș ruga să începem audierea noastră aspecte juridice și etice ale roboticii și inteligenței artificiale. Și aș urea bun venit invitaților noștri. Am să-i numesc pe măsură ce le dau cuvântul. O salut pe colega noastră Madi Delvo, care are în sarcină Grupul de lucru în ce privește legislația în domeniul roboticii. Domnul profesor Underhorst trebuie să ne părăsească ceva mai devreme și de aceea, fără nicio altă introducere, am să-i dau cuvântul de îndată doamnei profesor Cristiane Wenderhorst de la Universitatea din Viena ea ne va vorbi despre robotică, inteligență artificială și contracte de la mașină la mașină, M2M. Doamnă profesor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru invitație la această audiere. Este un privilegiu și o onoare pentru mine. Robotica, inteligența artificială, contractele de la mașină la mașină e un domeniu foarte vast și aș putea vorbi ore în șir despre această temă. Am să fiu însă selectivă și cu permisiunea dumneavoastră am decis să mă concentrez pe câteva aspecte pe care bănuiesc uh, următoarele prezentări nu le vor acoperi. Și mă refer special la contractele uh, pentru consumatori. În primul rând, ce înseamnă un contract de la mașină la mașină M2M? Potrivit legii actuale, mașinile firește nu au personalitate juridică și potrivit legislației curente asta nu poate să însemne contracte între două mașini în care una ar fi vânzătorul și cealaltă cumpărătorul. Înseamnă că trebuie să însemne altceva. Dar despre ce vorbim? Haideți să luăm pe rând mai multe scenarii. Scenariul numărul 1. Să ne imaginăm că personajul Carol um, intră pe shopul online al lui Bill și când observă că șampania ei favorită este oferită la un preț foarte bun, completează un formular electronic și face o comandă. Comanda ei e primită de sistemul automatizat de procesare a comenzilor a lui Bill, care verifică dacă are în stoc sticlele de șampanie, trimite o confirmare prin mail lui Carol și uh, sortează și etichetează produsul. Este acesta un contract M2M? Nu, e, vorbim aici de uh, comerț electronic. Deoarece pasul crucial uh, e făcut de intervenția umană. Carol face click pe butonul de comandă. Sigur, uh, și în cadrul e-comerțului intervin probleme este oare Carol însăși cea care a făcut comanda? Ne putem asigura de acest lucru? Suntem siguri că nimeni nu a interferat cu transmiterea mesajului, transmiterea comenzii, aici intervine protecția datelor, dar asta ține de comerțul electronic, nu e nimic uh, special și nu e vorba aici în niciun caz de un contract de la mașină la mașină. Dar să mergem mai departe și să analizăm scenariul numărul 2, în care Uh, Carol e foarte pricepută la calculatoare și își programează uh, calculatorul așa încât să monitorizeze prețurile din shopul online al lui Bill. Odată ce prețul șampaniei ei favorite cade sub un anumit prag, atunci calculatorul ei, în mod automat, lansează o comandă prin mijloace electronice. Comanda, din nou, e primită de uh, sistemul de procesare a comenzilor din uh, shopul online al lui Bill. Ei, de data aceasta, uh, avem un sim- model foarte simplu de contract uh, de la mașină la mașină, deoarece nu e intervenția umană cea care face pasul decisiv, ci în mod indirect programând un algoritm. Uh, inițiativa de a lansa o comandă a fost dată uh, mașinii după uh, un exercițiu foarte simplu de SPA, adică detectează, planifică și acționează. Se vorbește despre contracte de consumatori M2M cu cifre de afaceri de miliarde de euro în anii care vin, dar uh, nu e vorba doar de persoane foarte pricepute la calculatoare, ci probabil se referă la scenariul numărul 3, următorul. Carol a cumpărat un frigider inteligent, vândut de Sally și produs de Paul. Acest frigider urmărește automat inventarul și lansează listă de cumpărături potrivit specificărilor pe care Carol le-a definit, le-a introdus. Atunci când stocul de șampanie lui Carol scade sub un anumit prag, atunci uh, un software de cumpărături insera, in, construit în frigider va lansa o căutare a ofertelor pe internet, comparând prețurile și comandă sticlele de șampanie. Din nou, din magazinul online al lui Bill. Ce se întâmplă aici? Nu e vorba doar despre frigidere, ci și de mașini conectate care pot comanda uh, piese automat, există un potențial uriaș pentru mediul de afaceri în acest domeniu. Acesta ar fi un caz standard de contract de la mașină la mașină în sfera uh, consumului și implică cel puțin trei părți. Pe de-o parte, proprietarul mașinii îndeopște consumatorul, apoi producătorul sau programatorul mașinii și o parte terță contractoare, plus alți eventual intermediari, producători, vânzători și așa mai departe. Ar putea exista un contract cadru între C și B. B ar putea fi bună oară filiala locală a unui lanț de magazine alimentare sau contracte cadru între C și B și un intermediar. Sau Uh, ar putea exista câte un contract uh, între C și un intermediar, între B și un intermediar, intermediar care de obște ar fi un operator al platformei și ar lansa pe o scară mai vastă contractele M2M. Există o legislație europeană care să abordeze aceste aspecte. Dacă ne uităm la directiva comerțului electron, nu, pentru că uh, informațiile precontractuale ar trebui să fie oferite mașinii ar trebui, ar trebui oferite frigiderului când ne uităm la tranzacții individuale. Și la fel se întâmplă și cu modalitatea de a corecta erorile de inserare a datelor. Dacă ne uităm la directiva drepturile consumatorilor, la fel nu s-a gândit nimeni la contracte M2M când a redactat această directivă. Informațiile precontractuale ar trebui oferite mașinii la fel, pentru alte interacțiuni prevăzute de CRD, bună oară, cererea uh, unei confirmații imediate, uh, etichetarea butoanelor uh, și așa mai departe. Ce privește directiva clauze abuzive în contracte, ea nu spune cum uh, termenii devin partea contractului. Statele membre uh, sunt cele care decid în acest punct. Nu există termen standard. Ehm, când o parte a contractului este un frigider, nimeni nu stipulează cum vor sta lucrurile. În sfera contractuală, lucrurile pot să meargă prost și atunci cine va fi responsabil? Ne uităm la directiva privind răspunderea pentru produsele cu defect. Ea nu uh, acoperă pierderea economică pură de dată ce nu intervine o daună personală. Dacă ne uităm la directiva vânzarea de bunuri de consum, trebuie să înțelegem dacă consumatoarea Carol are vreo modalitate de a trage la răspundere vânzătorul Poate Carol a făcut o greșeală de programare a mașinii sau poate că mașina nu uh, răspundea garanției. În orice caz, această directivă nu oferă drepturi la despăgubire pentru că legislația statelor membre e cea care o face. Dacă ne uităm la proiectul de directivă pentru contractul de furnizare de conținut digital, vedem că nu acoperă software-ul uh, încorporat în bunuri tangibile. Acoperă uh, agenți izolați de software, dar testele de conformitate Uh, sunt fixate asupra furnizorului de termeni și condiții. Deci, prin urmare, nu există responsabilitate nici aici uh, ce privește mașina. În contractele M2M, um, prevederile obișnuite pentru a asigura um, o luare de decizie autonomă au un efect, au un efect uh, limitat sau deloc e exemplul informațiilor precontractuale și acestea intervin doar atunci când apare și un contract cadru, fie cu un intermediar, fie cu o parte contractantă. Și adesea nu există responsabilitatea vânzătorului sau a producătorului dacă ceva uh, uh, e greșit, dacă un frigider bună oară comandă prea multă mâncare în timp ce ă, proprietarul poate fi plecat în străinătate și aduce pagube semnificative. Dar să mergem cu un pas și mai departe și să ne uităm și la scenariul numărul 4. Și aici ne confruntăm în sfârșit cu inteligența artificială, ceva ce am putea numi un robot. Să ne imaginăm că de data aceasta Carol a cumpărat un frigider foarte avansat, foarte inteligent, care are senzor orice scanează mediul. Mașina învață din experiență, comunică și învață de la alte, um, alte mașini. Uh, bună oară, cântarul de baie inteligent, uh, jurnalul electronic al lui Carol. După șase luni, frigiderul știe totul despre Carol, despre obiceiurile și preferințele ei și poate prelua în mod autonom lista de cumpărături, ținând uh, seama de o varietate mare de factori, inclusiv informații precontractuale și termeni standard ai furnizorilor. Ei bine, această situație se califică drept un contract M2M implicând inteligența artificială avansată. Persoanele implicate sunt aceleași ca la scenariul numărul 3, dar de data aceasta au încă și mai puțin control asupra ceea ce face până la urmă frigiderul. În ce fel diferă acest scenariu de scenariul 3 în termeni juridici? Ei bine, inteligența artificială avansată poate însemna că un o contractare M2M poate avea loc la o scară mai largă și nu poate fi uh, restricționată la tranzacții uh, dintr-un contract cadru sau sisteme gestionate de intermediari. Totuși, problemele existente de responsabilitate și management al riscului um, rămân uh, grave și se chiar agravează și noi modele de reglementare trebuiesc discutate. În concluzie, când ne uităm la contractarea M2M, în special în uh, spațiul de consum, e o piață ce crește repede, există diverse modele, tranzacții care se derulează în niște contracte cadru cu furnizorul imediat, tranzacții cu scheme puse în aplicare de intermediari, operatori de platforme, bunăoară Există un intermediar care utilizează un astfel de contract cadru definit de producător, un contract cadru cu proprietarul frigiderului, nu cu frigiderul, și cu diverse magazine alimentare care participă într-o astfel de schemă, pe astfel de platformă. Și poate fi vorba și de tranzacții uh, unitare. E o nevoie pentru mai multă reglementare pentru a distribui în mod echitabil riscul, informația adecvată și protecția în cazul uh, unor uh, formule de stabilire a prețului dinamice, mm, în special în aceste uh, platforme și scheme. Cred că e nevoie aici de reglementare suplimentară. Iar uh, regulile există existente de responsabilitate pentru daune provocate proprietarului mașinii sau unor terțe părți în contextul contractelor M2M trebuie reconsiderate. Știu că mm, ar fi multe încă de spus, dar timpul meu e limitat atât despre contractele M2M cât și despre inteligența artificială, dar am să mă opresc aici și aștept cu interes întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Profesor Mulțumim, doamna profesor Vendehorst, deoarece doamna profesor trebuie să ne părăsească. Poate că am putea să îi punem întrebările adresate dumneavoastră de îndată, iar apoi uh, vom lăsa celelalte întrebări pentru finalul intervențiilor. Dacă există întrebări adresate doamnei Vanderhorst, Doamna Delvo. Mulțumesc. Mulțumim, Cristina, pentru această prezentare interesantă. Dar uh, întrebările mele rămân fără răspuns, pentru că atunci când tu spui că trebuie reconsiderată legislația privind contractele, în special responsabilitatea, uh, bun, e, e, e o întrebare în suspens. Ce sugerezi tu? Trebuie să existe o personalitate juridică pentru mașini, pentru roboți. Care sunt opiniile tale despre aceste lucruri? abordez uh, întrebarea dacă trebuie să avem sau nu ceea ce am putea numi o e-persoană. Sincer, nu am avut timp să intru în aceste detalii, dar uh, răspunsul meu personal ar fi ca pentru modelele cu care ne confruntăm astăzi pe scară largă, aș spune nu. Nu e nevoie de astfel de personalitate. Există multe probleme, dar problemele vin uh, de la niveluri diferite. E vorba de o potențială distribuție inegală a riscurilor în uh, contractele cadru vaste, acolo intervin scheme cu intermediari, unde nu există suficientă protecție și securitate pentru consumatorul individual, care are foarte puțin sau deloc control despre ceea ce se petrece. În ce fel furnizorii sunt aleși, cum sunt calculate prețurile și alte lucruri de felul acesta. Iar în acest context eu cred că a vorbi despre uh, o personalitate electronică nu e lucrul de care să avem nevoie. Tema personalității electronice intervine atunci când ne uităm la modele mai avansate de contracte M2M, atunci când mașinile sunt autonome, mai mult sau mai puțin, la fel de autonome ca un agent uman, Acolo există un vid de responsabilitate. Vânzătorii nu sunt responsabili, mașina nu este responsabilă, deci, în mod evident, avem o lacună când vine vorba de responsabilitate în acest caz. Există diverse modele pentru felul în care poate fi umplută această lacună și ar fi două tendințe. Pe de-o parte, s-ar spune, haideți să rezolvăm această problemă creând noi temeiuri de responsabilitate, de responsabilitate strictă. Și atunci, întrebarea este, trebuie să revină producătorului sau proprietarului. după care s-ar dubla cu niște scheme de asigurări obligatorii. Și eu cred că asta e calea înainte. Apoi există o altă tendință care spune că avem nevoie mai degrabă de o personalitate electronică. Ar trebui să investim mașinile foarte avansate cu personalitate juridică, conferindu-i uh, bunuri și dacă o astfel de mașină face un contract uh, care nu place proprietarului sau consumatorului, atunci ar trebui să fie posibil ca uh, proprietarul să dea în judecată mașina sau o parte terță să dea în judecată mașina. Personal, eu nu cred că avem nevoie de așa ceva. Cred că intervine un nivel suplimentar și total nenecesar de complexitate. Nu cred că poate rezolva mai multe decât o schemă sofisticată de responsabilitate plus asigurare. Asta este părerea mea personală. Putem rezolva problema printr-o um, responsabilitate strictă și o schemă de asigurări. Nu cred că putem rezolva problema prin personalitatea juridică electronică. Cel puțin în sfera contractuală. Mulțumesc. Uh, Vă mulțumim foarte mult. Domnule Le Breton. Merci, Monsieur le Président. Je voulais euh, remercier Mulțumesc, domnule președinte. Doream să mulțumesc și invitatei noastre pentru o prezentare foarte interesantă, foarte limpede. Ascultând-o, ajunsesem la aceeași concluzie ca dumnea ei. Și aș adăuga un al doilea compliment. Mi-a plăcut uh, prezentarea roboților inteligenți, a acelui frigider conectat care gestionează uh, stocul de șampanie, o mașină care ar putea comanda singură uh, sticle de data ce uh, acestea se consumă. Însă, ce se întâmplă cu disfuncțional, atunci când mașina e disfuncțională? Într-adevăr, cum spune și doamna, există două soluții. O personalitate juridică o personalitate electronică mi s-ar părea o soluție revoluționară și în același timp fricoșătoare a pune în cauză responsabilitatea unei mașini. Mi se pare destul de straniu. Cealaltă soluție, mult mai clasică și e cea către care, cred eu, intervenienții se vor îndrepta toți, e aceea de a uh, stabili o responsabilitate clară a producătorului, a proprietarului, în funcție de natura problemei cu care ne confruntăm și o obligație de asigurare atașată. Cred că e soluția cea mai rezonabilă și sunt încântat să aud că și doamna ne propune același lucru. Încă o dată, mulțumesc pentru această excelentă demonstrație. Mulțumesc. Uh, does Professor Wenderhorst wish to Doamnă Venderhorst, doriți să reacționați la cele spuse? Well, thank you very much. As Vă mulțumesc foarte mult. Așa cum spuneam, chestiunea legată de responsabilitate e ceva ce traversează toate chestiunile pe care trebuie să le abordăm. E ceva ce apare și în sfera contractuală și apare și mai mult în sfera din afara legii contractuale, atunci când există prejudicii, prejudicii fizice. Deci e o chestiune transversală. Așa cum spuneam, eu consider că nu e nevoie de personalitate electronică. Trebuie să rămânem la responsabilitate plus un, o schemă complicată de asigurare. Ce aș dori să mai spun? În spatele acestei discuții Există întotdeauna aceste argumente legate de personalitatea electronică. Există multe probleme tradiționale care apar în contractul M2M, în internetul lucrurilor. Acestea ar putea fi foarte ușor scăpate din vedere, dar mai degrabă sunt probleme tradiționale, o luare automată a deciziilor în ceea ce privește termenii care apar în contract modele de stabilire a prețurilor. Intervine și legea competiției. Există, de obicei, un intermediar care decide cine e considerat ca fiind furnizor și cine nu e furnizor. Un intermediar care face un fel de negociere în ceea ce privește prețurile pe care până la urmă le vor avea de plătit consumatorii. Eu aș dori să subliniez următorul fapt. Întreaga discuție legată de personalitatea electronică și schemele de responsabilitate e o discuție foarte importantă, însă nu trebuie să uităm faptul că foarte multe probleme tradiționale în ceea ce privește sfera dreptului contractual, dreptului uh, competiției. În toate acestea intervin și în contractele de tip M2M, așa că trebuie să le analizăm și să ne asigurăm că consumatorii sunt suficient, suficient protejați. Vă mulțumesc foarte mult, Doamna Comodini. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că ne concentrăm mai mult pe prejudiciile fizice, când au loc asemenea prejudicii și cum arată acoperirea pentru despăgubiri când și răspunderea în cazul unor asemenea daune. Însă, în exemplele pe care ni le-ați dat, ați făcut referire la roboți care pot să învețe și care sunt interconectați așa că aceste, acești roboți pot să înțeleagă obiceiurile familiei în care se află a proprietarilor și există de asemenea roboți care sunt capabili, așa cum spunea și dumneavoastră, să comandă sticle de șampanie dintr-un magazin pe internet. Însă există toată această colectare de date personale și posibilitatea de a avea propriul robot care să disemineze datele tale personale. Probabil că ar trebui să ne gândim la răspundere și în acest sens al datelor personale. Noi ne, axio- noi axăm aici pe pagube ca atare, însă intervin și chestiuni legate de viață personală și date personale. Cred că ar trebui să ținem cont și de acestea în acest caz. În mod clar. Nu e o problemă specifică pentru contractele M2M și inteligența artificială. E ceva ce are de-a face cu internetul lucrurilor, Internet of Things, în termeni generali chiar și fără să existe un robot, o, o inteligență artificială, un contract M2M, Mașinările inteligente din jurul nostru au un potențial uriaș în ceea, ce, în ceea ce privește diseminarea datelor noastre personale, invadarea sferei noastre private. Da, este adevărat. Și trebuie să găsim și o soluție la această problemă. Va fi foarte dificil. Însă totul are de-a face cu faptul că lucrurile sunt conectate cu posibilitățile tehnologice pe care le avem în ziua de astăzi. Nu e o problemă specifică, specifică contractelor M2M sau care să țină doar de inteligența artificială, deși inteligența artificială poate să agraveze acest tip de problemă, însă această problemă deja există. Doamna Delvaux? Continuing on your, on your reflection. Continui cele spuse de dumneavoastră. Da, va fi într-adevăr o problemă și apoi mai intervine și problema proprietarului datelor. Cum vedem aceste contracte de la M2M, de la robot la robot și apoi plata pentru servicii se poate plăti cu bani sau se poate plăti cu date? Cum vedeți toate acestea în domeniul contractelor M2M? În general, de ce ar trebui să ținem cont? Plata prin intermediul datelor și cine deține datele, aceste două elemente nu apar doar în uh, domeniul contractelor M2M, ci apar în, în comunicare M2M. De exemplu, am o mașină inteligentă. Această mașină uh, generează date. Apoi, aceste date sunt uh, trimise la diferite părți terțe. Nu trebuie neapărat să existe un contract, nicăieri, în acest lanț. Mașina mea, automobilul meu nu face un contract, ci vorbim de comunicare de la mașinărie la mașinărie, un transfer de date, M2M. Despre asemenea aspecte vorbim aici. În ceea ce privește plata prin intermediul datelor și cine deține datele, e bine, e ceva la ce Comisia Europeană a încercat să vină cu un răspuns, cu o propunere în ceea ce privește contractele și furnizarea de, con- de conținut digital. Acolo Comisia a avut următoarea abordare contractele prin care se plătește pentru conținut digital prin intermediul datelor personale, asemenea contracte au un efect similar ca cele în cazul cărora se plătește pentru conținutul digital în bani. În linii mari, eu consider că e un pas în direcția potrivită. Ar trebui să fim conștienți de faptul că datele sunt o nouă monedă Cu toate acestea, trebuie să ținem cont de faptul că atunci când analizăm datele ca fiind monede sau le considerăm un alt tip de monede de schimb pe care consumatorul, cumpărătorul le dă pentru a achiziționa bunuri sau servicii, atunci putem ajunge și la următorul punct. O relație foarte complicată cu legislația în ceea ce privește protecția datelor. În această legislație, dreptul individual al cumpărătorului de a-și retrage aceste date, întotdeauna s-a considerat a fi un punctul cel mai important în ceea ce privește protecția datelor. Întotdeauna a existat această viziune că nu se poate renunța la acest drept și anume de a nu fi de acord cu procesarea datelor personale. Dacă analizăm situația dintr-un punct diferit, dacă ne gândim la datele personale și la cel care deține datele ca fiind un concept ca cel legat de drepturile de autor, ceva ce nu poate fi pus într-o relație comercială, atunci putem să ne gândim la același tip de drept de a-ți retrage consimțământul în ceea ce privește utilizarea datelor personale. La o primă vedere, întreaga discuție legată de cine deține datele ar părea că se dau mai multe drepturi individului, că individul este cel care conduce întregul proces. Ar putea să fie corect o asemenea interpretare, dar s-ar putea să aibă și efectul opus. S-ar putea ca uh, în mod indirect, dacă ținem cont de toate implicațiile, atunci am putea considera că individul nu mai are dreptul de a își retrage consimțământul în ceea ce privește procesarea datelor personale. Dacă cineva își dă datele personale ca monedă de schimb, atunci uh, acest drept individual de a retrage consimțământul probabil că nu se mai poate alinia cu această nouă abordare. Deci există și uh, niște efecte adverse la toate acestea. Vă mulțumim foarte mult, doamnă profesor, că v-ați aflat alături de noi și vă mulțumim pentru răspunsuri. Și acum trecem la cel de-al doilea invitat de astăzi, domnul Pavel Kriavtovski, care e partener la Gessel Law Firm în Varșovia, ne va vorbi despre legea contractelor și răspundere în domeniul roboticii. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum știți, primul meu obiectiv pe care l-am astăzi este să discut despre dreptul contractelor și responsabilitate în robotică. Însă, din moment ce sunt avocat, eu am adăugat încă un obiectiv în prezentarea mea și anume să vă spun cât de entuziasmați suntem în ceea ce privește regulamentul despre care vorbim astăzi. Atitudinea, atitudinea mea pozitivă vine din faptul că vorbim de chestiuni de drept civil, cu o parte a legislației care e copleșitoare. Un profesor de-al meu spunea odată că are de-a face cu orice tip de activitate a unei persoane umane, fie că cumpărăm un bilet, fie că îmbrăcăm un costum. Întotdeauna dăm de aceste concepte de, din dreptul civil. Cu alte cuvinte, am putea spune că lucrurile despre care discutăm astăzi, care țin de dreptul civil, sunt lucruri care sunt tot timpul în jurul nostru. Ținând cont de această abordare pozitivă, voi trece acum spre obiectivul meu principal de astăzi, și anume în ceea ce privește răspunderea în robotică. Înainte să vin aici, am avut ocazia de a discuta despre schimbările recente din sistemul legislativ polonez, în care intră și aspecte legate de IT pe bursa din Varșovia. Clientul meu mi-a spus că există un concept foarte interesant pe bursă și la care voi face referire în prezentarea mea de astăzi. Conceptul se numește High Frequency Trading. E un uh, concept care deja există, se întâmplă astăzi. Înseamnă că nu vorbim despre evenimente din viitor, vorbim despre ceva ce există deja. Ce este acest tip de tranzacționare de înaltă frecvență? E un fel de um, algoritm care uh, este folosit la bursă. Întreaga idee are de a face cu volume foarte mari de tranzacții pe termen lung care sunt efectuate de un algoritm. Probabil vă veți întreba de ce un broker s-ar folosi de un program, de un algoritm, în loc să facă el însuși, însuși tranzacțiile. Răspunsul e simplu. Sunt atât de multe tranzacții făcute de algoritm, de acest algoritm, încât o persoană umană nu ar putea să încheie aceste tranzacții la fel de repede ca un program pe calculator. Întreaga idee se învârte în jurul unui mic venit pentru fiecare tranzacție. Un uh, program de calculator poate să facă milioane de tranzacții pe piața bursieră. Însă acest concept ridică anumite chestiuni, niște chestiuni de bază, niște întrebări de bază. De exemplu, în ceea ce privește validitatea unor asemenea contracte. Și, bineînțeles, intervine aici și responsabilitatea în ceea ce privește aceste contracte de achiziționare. Dacă vă gândiți la acest exemplu, atunci trebuie să recunoașteți faptul că acest contract este închis de un algoritm. Brokerul ar putea sau nu ar putea să supravegheze întreaga situație, să vadă exact ce face acest algoritm. Pornind de la acest exemplu, mi-am pus următoarea întrebare. O situație în care un robot ar dori să încheie un contract. Și de aici reiese o altă întrebare. De ce e nevoie pentru a încheia un contract? Așa cum știm cu toți, e nevoie să existe o persoană cu personalitate juridică, o persoană care să poate să își exercite drepturile. Cred că aceste concepte sunt bine cunoscute. Însă îngrijorarea mea principală e aceasta. Pentru a avea un contract e nevoie de o declarație a intențiilor. Trebuie să ne gândim dacă un robot, o mașinărie, un algoritm, un program poate să că poate sau nu să facă o asemenea declarație de interese. Pentru moment, cum se discuta chiar în această sală înainte, se pare că intrăm în domeniul SF. Un robot are acum o personalitate juridică, dar ei nu sunt recunoscuți acum de legislație, așa că nu pot să facă un contract ei înșiși. Lucrurile devin și mai complicate dacă ne gândim la roboți, mașinării, la un frigider inteligent, cum s-a menționat, și vedem că există o intenție de a face un contract în numele altcuiva. pentru că e dezvoltată programarea, putem să facem o diferență între un robot autonom, unul care poate să ia decizii singur, să învețe din uh, experiență și un robot care nu e autonom. Așa că întrebarea principală e, poate un robot sau un uh, program să aibă o intenție uh, eu cred că răspunsul este foarte simplu atunci când vorbim de algoritmi necomplexi. Când folosim un calculator, de exemplu, rulăm un program și folosim algoritmi care nu sunt complexi. Deci putem să facem o comparație. Un algoritm complex, e ca și cum am scris o scrisoare. E doar că felul de prezentare e diferit. Dacă fac un program de calculator care să transmită un mesaj președintelui acestei comisii, atunci ar fi exact ca și cum aș scrie eu o scrisoare președintelui comisiei. Nu există nicio diferență. Însă când totul devine mai complex, cum ar fi în cazul um, tranzacționării la nivel înalt, atunci cred că avem o problemă în ceea ce privește legislația civilă, pentru că un broker care folosește un program de high frequency trading nu știe nimic despre contractul în care acționează acum. De aceea trebuie să discutăm despre această declarație a scopului pe care o face acest broker un anumit contract, o anumită achiziționare, un anumit obiectiv al contractului, dacă nu se ține cont de acestea, atunci cum putem spune că e suficientă declarația în cauză? Așadar, trebuie să ne întrebăm de ce este nevoie pentru a exista intenția de a intra într-un contract. O declarație de intenție pare să fie o evidențiere externă a unei decizii, de exemplu, semnarea unui contract. Aș, trebuie să vă întreb, dacă utilizăm un program, un soft, cum ar fi cel al frigiderului inteligent sau un algoritm pentru a cumpăra acțiuni, există aici vreo decizie reală de a ne angaja într-un contract sau reformulând programarea, apăsarea unei taste este o un proces de decizie suficient pentru a fi considerat de către dreptul civil ca o declarație de intenție, ca o ofertă sau o acceptare? Cred că uh, răspunsul nu este încă foarte clar. În acest moment, bineînțeles, putem să spunem că trebuie să protejăm pe cel care primește această declarație, trebuie să protejăm confidențialitatea celelalte părți sau încrederea ei, sau putem să avem o abordare subiectivă. Însă mi este greu să identific acum pe cine să punem accentul, pe programul care ia această decizie sau pe utilizator. Și apare și o problemă legată de cealaltă parte. Dacă un frigider inteligent face o ofertă de cumpărare a unui produs, cealaltă parte știe cu cine are de-a face. Există o declarație suficientă de intenție pentru a formula un contract. Lucrurile se complică și mai mult dacă ne gândim la roboții autonomi în special inteligența artificială, pentru că în acest exemplu nu ar exista nicio acțiune care să fie considerată declarație de intenție a unei persoane. Dacă rulezi un program care este de, de inteligență artificială, care decide că vrea să cumpere ceva pentru tine, atunci tu, ca și persoană, ca om, ca entitate recunoscută de dreptul civile, în dreptul civil, nu ai făcut nicio declarație de intenție de uh, a intra într-un contract. În principiul dreptului contractual european, trebuie să existe o intenție de obligativitate a acestui contract. În exemplul meu, părțile intenționau să uh, subscrie un contract. Bineînțeles că putem să atribuim efecte juridice um, acestui frigider inteligent, ca și în exemplul meu, însă problema este că nici frigiderul, nici programul soft, nici un robot nu are personalitate juridică. Deci putem spune că un asemenea contract, deci aici trebuie să existe dubii în legătură cu validitatea unui contract în care, care este subscris fără implicarea utilizatorului. În definitiv, Aș dori să rețineți din prezentarea mea faptul că, din punctul de vedere al dreptului civil, lucrurile se complică în momentul în care ne confruntăm cu argumente și programe complexe. Atunci când folosim algoritmuri simple, este foarte simplu să identificăm declarația de intenție. Dar, în momentul în care vom fi în uh, situația în care un program sau un robot uh, subscrie un contract în numele nostru, apare chestiunea validității acestui contract. O chestiune foarte pertinentă. De asemenea, un alt lucru pe care l-aș sublinia este că avem mai multe concepte pentru a rezolva aceste contacte între mașini și ale responsabilității. Însă totul revine la definițiile pe care le utilizăm. Mi-a fost foarte greu să fac o diferențiere și să hotărăsc unde se aplică conceptele complexe, unde este vorba de inteligența artificială, unde este vorba de un algoritm, algoritm complex care ia o decizie în nume propriu și unde este vorba de un algoritm simplu pentru mine, cel puțin, este greu să uh, fac această diferențiere. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Vom audia o altă prezentare și după aceea vom avea un alt slot pentru întrebări. Următorul vorbitor este domnul Andrea, Andrea Bertolini de la Scola Superiore Santana și Universitatea din Pisa ne va vorbi despre responsabilitate și gestiunea riscului în robotică. Vă mulțumesc! Nu văd prezentarea încă pe ecran, deci așteptăm câteva momente. I will start by thanking uh, for this very kind invitation. Vă mulțumesc pentru această invitație. Îmi face mare plăcere să fiu aici astăzi și mă bucur ca cetățean european că Uniunea Europeană ia în serios acest subiect foarte relevant, într-un fel mai sistematic decât alte economii majore din lume în momentul actual și sper că se va continua pe această cale pentru că acest subiect va deveni extrem de relevant în viitor. Prezentarea mea are trei obiective fundamentale. În primul rând, voi încerca să vă explic de ce cred că avem nevoie de o abordare funcțională a reglementării roboticii. După aceea, în al doilea rând, roboții sunt producte, produse și apare în întrebarea dacă regulile privind răspunderea în momentul actual sunt adecvate pentru a acoperi această revoluție a roboticii. Și în al treilea rând, voi vorbi despre uh, trecerea de la uh, evaluarea responsabilității la gestiunea riscului. Știm că nu există o definiție cumprinză, tot cumprinzătoare a robotului roboții pot să fie o serie de uh, lucruri. Acest termen nu este unul tehnic, provine din science fiction. Aceste aplicații pot să fie de la un braț robotic până la un robot uh, chirurgical sau o, un automobil autonom până și un, poate să putem să imaginăm și un robot însoțitor. Toate nu putem să reglementăm unitar toate aceste produse, trebuie să le tratăm separat. Acest lucru pentru că există diferențe mult mai mari uh, între aceste clase de aplicații decât sunt asemănările și trebuie să punem accentul pe problemele care apar atunci când încercăm să aplicăm regulile existente acestor tipuri de produse există anumite aspecte care pot să pară identice, cum ar fi răspundere, răspunderea. Cine plătește pagubele atunci când uh, apare o problemă? Este nevoie de soluții tehnice, juridice, conform claselor de aplicații despre care vorbim, tipul de robot. Vă voi vorbi despre regulile de răspundere, cine plătește pagubele în momentul unui, unui incident este foarte important pentru că aceste reguli determină cine răspunde financiar, dar reprezintă și stimulentele care îi determină pe cercetători să dezvolte aceste uh, dispozitive. În Europa avem uh, cercetări tehnologice bine finanțate prin programe europene, însă aceste produse trebuie să ajungă pe piață pentru a fi utilizate economic și social. Trebuie să avem și o abordare inovatoare în ceea ce privește legislația. Inovația nu este restrânsă la aspectele tehnologice. Inovarea este și în domeniul juridic și trebuie să punem accentul pe certitudinea ex ante. Fără certitudinea ex ante, cercetătorii și producătorii nu pot să investească în producerea acestor tehnologii și punerea lor pe piață. Așadar, riscăm, printr-un sistem juridic incert, să creăm o incertitudine care împiedică Uniunii ideile europene să devină produse europene de succes. Pro- roboții sunt produse. Cred de asemenea că nu există motive în momentul actual să ne gândim că uh, robotul va fi responsabil. Deci, o persoană trebuie să fie responsabilă pentru pagubele produse de un robot. Acest, uh, această persoană poate să fie utilizatorul sau proprietarul, uh, prima categorie, sau, în al doilea rând, producătorul, cel care dezvoltă acest produs și ce hotărăște caracteristicile sale. În al doilea rând, dacă roboții sunt produse, se aplică regulile actuale, directiva 85-374. Și este foarte interesant pentru că această directivă există deja de câțiva ani dar are, are un, nu are un impact bun asupra pieței europene. Aici, producătorul este responsabil atunci când există un defect de producție, un uh, defect de design care duce la un accident și provoacă pagube. Aceste defecte se leagă de inovare, pentru că atunci când ai un design, spui că produsul ar fi trebuit să fie gândit diferit pentru a fi mai sigur. Care este scopul acestor reguli de responsabilitate? Este dublu. Pe de o parte, vrem să susținem designul sigur. Vrem ca produsele să fie de calitate bună și sigură pentru utilizatorii europeni și vrem ca victima să fie susținută prin despăgubiri prompte. Deci este vorba de un regulă strictă a răspunderii și nu uh, legată de negligență. Uh, trebuie să se dovedească doar o legătură cauzală între uh, pagubele suferite și produs. Însă există anumite date preliminare pe care le examinez care arată că aceste reguli nu funcționează foarte bine. În primul rând, aceste reguli existente în Europa seamănă cu cele care se aplică în Statele Unite, însă există foarte puține procese în uh, statele uh, în Europa comparativ cu Statele Unite. Nu putem spune că produsele europene sunt substanțial mai sigure, pentru că sunt uh, virtual identice. Așadar, motivele trebuie să fie în sistemul juridic, ceea ce înseamnă că nu există nici o legătură între regulile de responsabilitate și pro- siguranța produsului. În același timp, solicitanții europeni, în momentul în care depun aceste mm, solicitări, rare ori, aceste solicitări rare ori se soldează cu succes, ceea ce înseamnă, pentru că mm, o un proces este foarte complex, uh, costisitor și este foarte greu ca consumatorul să uh, probeze uh, faptele. Este o problemă în domeniul roboticii? Da, este o problemă foarte relevantă pentru că robotica va duce la o, un transfer de la de responsabilitate de la utilizator către producător prin automatizare. Dacă ne imaginăm un autovehicul fără șofer. Astăzi, șoferul răspunde, însă mai, cu cât mai automatizat procesul de condus, cu atât uh, mai responsabil producătorul. Însă va exista o fază foarte lungă în care vor exista uh, trei tipuri de uh, legislație care se vor suprapune. Uh, aici vor apărea procese foarte complexe și deci de acest lucru se tem și consumatorii și, și producătorii. Pentru că pentru o companie de asigurări este foarte greu să uh, evalueze acest risc și uh, în acest fel se întârzie inovarea. În același timp există un al doilea fenomen mulțumită automatizării și dezvoltării roboticii îmi cer scuze, interpreții vă cer să uh, încetiniți puțin ritmul. Există și o trecere către responsabilitatea privată în domenii care astăzi sunt reglementate prin alte reguli. Și mă refer aici, de exemplu, la uh, practica medicală, uh, malpraxisul în domeniul medical. Acum există, dacă introducem inteligența artificială în serviciul, în sistemul de decizii, sistemul Dr. Watson al IBM ne arată că tehnologia aceasta se apropie, acest lucru va duce la o schimbare. Va fi aici responsabil și producătorul softului al inteligenței artificiale și uh, medicul în sine. Același lucru se aplică și în cazul vehiculelor automate. În momentul în care crește, se crește automatizarea, nu vom mai uh, da judecată șoferul, ci compania producătoare a automobilului. Atunci, dacă nu, se, dacă nu funcționează regulile de responsabilitate privată, atunci acest lucru va crea o problemă foarte mare pentru Uniunea Europeană și pentru dezvoltarea industriei robotice europene. Care sunt sugestiile mele pentru a rezolva această problemă foarte complexă? Vă sugerez să uh, adoptăm trei mm, direcții. În primul rând, să asigurăm siguranța prin standardizarea ex ante. Regulile de răspundere nu sunt eficiente pentru a asigura că produsele uh, vândute pe piața europeană sunt sub sigure. Dacă, aveam o, dacă am avea o standardizare tehnologică mai bună, am avea rezultate mai bune. În același timp, nu trebuie să ne preocupe atât de mult vina este conceptul care stă în spatele regulilor tradiționale ale responsabilității. Trebuie să adoptăm un principiu nou care vine din economie, din economie să acordăm responsabilitatea părții care uh, are poziția cea mai bună pentru a minimiza costurile, chiar și schemele de asigurări. Și, în ultimul rând, trebuie să avem o schimbare a legislației europene în ceea ce privește testarea roboticii. Le luăm una câte una. Standardizarea tehnologică. Trebuie să dezvoltăm standarde europene în domeniul roboticii. Marile economii mondiale vor Uh, trece la dezvoltarea propriilor standarde. Uh, orice standard înseamnă o poziție de lider pe piață. Și noi trebuie să susținem această standardizare tehnologică la nivel european. În acest sens avem nevoie de standarde foarte precise, actualizate frecvent pentru uh, diverse tipuri de aplicații. În acest sens putem să susținem rolul agențiilor europene de standardizare care există, dar am putea să ne gândim și la o înființare a unei agenții europene pentru robotică, care să aibă acest, această responsabilitate a dezvoltării standardelor tehnologice, care să țină cont și de aspectele etice care sunt relevante. În momentul actual, dacă vorbești cu un inginer, îți va spune că nu există standarde suficient de clare la nivel tehnologic în legătură cu roboții și în curând altcineva, Statele Unite sau alte economie va dezvolta aceste standarde. În momentul în care standardele vor exista, vor deveni adopta, standarde adoptate de industrie și Europa se va regăsi într-o poziție inferioară. Și partea care este în poziția cea mai bună pentru a minimiza costurile. Aici eh, introducem eh, certitudinea care duce la scăderea numărului de uh, Uh, procese și duce la o ușură facilitare a introducerii noilor produse pe piață. Trebuie să trecem spre un sistem de uh, responsabilitate absolută uh, din care să nu existe ieșire. Poate să pară o sarcină excesivă asupra utilizatorului sau producătorului, putem să ne gândim la diverse clase de aplicații, uh, unde să se aplice diferit, însă nu este cazul, pentru că printr-o, printr-un sistem de asigurări obligatoriu putem face ca acest risc să fie extrem de bine gestionat. În general, costurile vor scădea în loc de a crește. În general, dacă este foarte clar, dacă luăm un caz în care un producător de automobile este 100% responsabil pentru orice pagube uh, Uh, le creează acel autovehicul, acest producător poate să își asigure foarte ușor riscul în, și poate să introducă acest cost în costul de producție și poate să distribuie acest cost uh, către toți utilizatorii tehnologiei. În final, avem nevoie de un cadru uniform pentru testarea roboticii. Am rămas în urmă în acest sens. În Japonia există deja de câțiva ani uh, așa numitele zone speciale Toku, unde este vorba, unde se permite testarea roboților în afara laboratorului pentru a înțelege exact riscurile aferente atunci când există interacțiuni cu uh, ființele umane. Acest lucru poate să fie foarte complex pentru inovatori, pentru că regulamentele în Europa diver, diferă de un stat la altul și nu există un sistem clar de reguli care să stabilească condițiile clare de testare a roboților. Acest lucru se întâmplă în Japonia, în Statele Unite și ar trebui să începem să avem în vedere acest lucru și în Europa. În acest domeniu o reglementare ar fi extrem de benefică și ar îmbunătăți poziția generală a industriilor inovatoare europene. Acest lucru ar ajuta și la identificarea acestor riscuri care pot să fie gestionate prin contracte de asigurări și prin reguli mai bune de responsabilitate pentru a duce la cercetare, de la cercetare robotică la o industrie robotică în Europa. Vă mulțumesc. Thank you very much, sir, for your... Mulțumim foarte mult pentru ideile dumneavoastră profunde. Cred că Agenția Europeană de Robotică va fi localizată la Praga, pentru că, așa cum știți, cuvântul robot e de origine cehă. Mai mult decât atât avem și mitul golemului de la Praga. Deci, în mod potențial, acolo există un spațiu privilegiat pentru astfel de experimente. Dacă există întrebări acum din partea deputaților, doamna Delvo. Mulțumesc. Uh, mulțumesc pentru ambele prezentări uh, care uh, ne inspiră. Am o întrebare despre responsabilitate, deoarece spuneți că utilizatorul sau producătorul trebuie să fie responsabil. Dar dacă înțeleg bine de la cei doi invitați, există foarte mulți intermediari. Uh, e nevoie de informație bunoară de la o mașină inteligentă, informație captată de senzor, senzori, ce se întâmplă dacă informația nu vine la timp. cum putem aborda astfel de probleme ale uh, intermediarilor între producător și utilizator în termen de responsabilitate. Și o altă întrebare referitoare la algoritmi. În mod normal, algoritmii sunt de neînțeles pentru oamenii obișnuiți. Ce se va întâmpla cu transparența algoritmilor? E o problemă oare de drept de proprietate intelectuală și aici? Iată care sunt uh, întrebările mele. Încă o dată, mm, mulțumesc pentru prezentările care mi-au inspirat aceste întrebări. Veți răspunde la sfârșit. Acum, doamna Comodini. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc uh, invitațiilor noștri pentru niște prezentări excelente. Uh, cum și m-a de spus, ele ne inspiră. Am două întrebări. Cred că domnul de la Varșovia uh, vorbea de responsabilitatea potrivit dreptului civil și de algoritmi. Și în această direcție am două întrebări. Prima, dacă un producător uh, utilizează un algoritm, cum ar fi cazul unui broker, atunci nu brokerul e cel responsabil uh, pentru eventuale daune, întrucât el a utilizat instrumentul, adică algoritmul, uh, pentru a-și desfășura munca. Uh, ce se întâmplă Uh, dacă conferim uh, personalitate electronică, personalitate juridică uh, mașinii. Înseamnă asta că dă dovadă de intenția de contractare? Vă rog să încercați să răspundeți. Am să încep cu întrebarea despre intermediari. Ce trebuie să înțelegem mai întâi e că dorim să oferim compensații victimelor, pentru că nu ei au fost responsabili și, prin urmare, trebuie să fie uh, despăgubiți pentru ce au suferit. Și atunci ar trebui să oferim compensații victimelor. Și pentru a face acest lucru nu aș ezita să plasez responsabilitatea asupra producătorului, chiar dacă accidentul poate fi Um, uh, identificat ca uh, având drept sursă doar o componentă care ține de un intermediar. Dacă în 100% din cazuri producătorul este cel responsabil, atunci producătorul ar trebui să compenseze victima ca fiind singura uh, parte păgubită în același timp, producătorul, prin uh, asigurătorul său, prin contractul de asigurare și relațiile sale contractuale cu furnizorii de servicii, intermediarii pe care utilizează în uh, produsul său, poate să transfere acel cost al daunei și asupra intermediarilor. Dacă nu, dacă inventăm un sistem foarte complicat, în care utilizatorul unic implicat într-un accident trebuie să dea în judecată atât producătorul și în același timp și toți intermediarii care oferă diferite servicii producătorului și care oferă diverse componente uh, producătorului, situația ar fi una extrem de complexă din perspectiva um, litigiului și Uh, victima, până la urmă, consumatorul, nu ar fi stimulat să dea judecată toate aceste părți uh, implicate. În schimb, dacă producătorul e întotdeauna vinovat pentru uh, accident, atunci el poate să își cumpere o asigurare a cărei preț să fie inclus în prețul produsului său și uh, utilizatorul în mod deliberat cumpără produsul respectiv la prețul respectiv. Cu cât uh, sistemele devin mai complicate, cu atât mai complicat devine stabilirea uh, vinei, cel care a construit uh, senzorul, software-ul, producătorul sau cine. Uh, e mai bine să putem oferi compensații rapide și eficace, înlocuindu-le cu un proces care ar putea să dureze și 10 ani, implicând prea multe părți. Iată în ce fel putem minimiza riscurile. Cu cât reducem uh, litigiile, durata proceselor, cu atât uh, scădem și costurile. Lucrurile devin astfel mult mai simple pentru consumatorii, utilizatorii europeni, dar și pentru producători. Doresc să răspund prima întrebări apropo de transparența algoritmilor. Nu v-am împărtășit acest lucru înainte, dar cred că e o temă foarte importantă, inclusiv pentru mine. Nu cred că doar utilizatorul are dreptul să știe că încearcă să intre într-un contract uh, prin intermediul unui algoritm, ci și uh, Cealaltă parte contractată are dreptul să știe acest lucru. Și cred că dacă ajungem la o situație în care ne confruntăm cu o inteligență artificială, va trebui să existe un sistem de înregistrare care va, ne va permite mai întâi să identificăm faptul că nu tratăm cu o persoană umană, ci cu un program și ne-ar putea permite să atribuim efecte juridice unui astfel de program. Doar dacă nu cumva decidem să creăm uh, o capacitate, o personalitate juridică pentru acel program. Iar pentru a răspunde celei de-a doua întrebări, adică dacă un utilizator e responsabil pentru alegerea cutării sau cutării program nu este și el responsabil. Eu cred că uh, răspunsul e simplu, da. Dar ce am încercat eu să explic era felul în care se formează un contract și întrebarea este dacă atunci când utilizăm un algoritm, intrăm într-o intenție de uh, a stabili un contract. Aș simplifica răspunsul. Fără formarea unui contract nu ar trebui să existe responsabilitate contractuală. Deci eu cred că am mers un pas prea departe în uh, legea contractelor, pentru că discutăm responsabilitatea, când de fapt ar trebui să vorbim de conceptul de bază de uh, formare a contractului, de încheiere a contractului. Iar dacă cum spuneați, un broker utilizează un software pentru a face tranzacții pe bursă, este sau nu este responsabil pentru daune? Răspunsul e da. Ar trebui să fie responsabil. Întrebarea e însă dacă există sau nu există intenția de a intra într-un contract, atunci uh, cum putem atribui responsabilitate juridică în uh, legea contractelor? Pentru că, al minter, putem stabili responsabilitatea uh, atunci când vine vorba de încălcări. Și asta a încercat să explice și colegul meu. Mulțumesc, domnule Anderson, are acum o întrebare. Da, mă adresez doctorul Bartolini propunerea unei soluții prin intermediul asigurărilor sună atractiv, dar ne puteți spune mai multe despre situații în care o astfel de soluție, o situație, o soluție similară este aplicată și care ar fi și um, contraponderea. Asigurarea este un instrument foarte puternic. Singurul lucru necesar e să fie foarte clar de la bun început, dintr-o perspectivă ex ante, cine va fi responsabil și ce fel de daune sunt întrevăzute, așa încât ele se poată fi cuantificate și uh, suma asigurată să fie calculată în mod adecvat. Bună oară! În regulamentele ce țin de trafic, majoritatea statelor membre au o regulă obligatorie de asigurare care spune că atunci când cumpere o mașină, trebuie să Uh, cumperi și o asigurare obligatorie pentru a, acopera, a acoperi eventualele accidente. În Italia, îndeoseb, nici măcar șoferul nu trebuie să facă acest lucru, ci proprietarul, pentru că proprietarul e responsabil de orice accident în care e implicat vehiculul său. Când există reguli exante foarte clare privind responsabilitatea, uh, și uh, astăzi cu vehiculele noastre tradiționale, atunci când uh, întâlne un accident, vina e a unuia sau altuia dintre șoferi. Deci e clar vina a unei ființe umane și știm mm, ce fel de um, comportament cauzează astfel de accidente. Um, uh, bună dacă trimiți SMS-ul de la volan sau alte situații. Și acele comportamente pot fi modelizate, poți evalua uh, riscurile, cine ce face și poți să spui un bărbat de 25 de ani în care trece într-o anumită zonă uh, prezintă cu tare risc și deci se poate cuantifica asigurarea de plătit. Uh, pentru că nu știm toate aceste detalii foarte bine, pentru că roboții încă nu sunt uh, funcționali în viața reală și nu, nici măcar nu putem testa comportamentul roboților în uh, scenarii de viață reală. Dar un mecanism de asigurare, atunci când este cuplat cu niște reguli clare de responsabilitate, când fie utilizatorul, fie producătorul sunt 100% responsabili, atunci lucrurile devin mult simplificate atât pentru cei care produc, cât și pentru cei care utilizează roboți. Și e util în multe câmpuri. În acele sectoare în care nu există suficient interes economic pentru asigurări, poate um, să fie foarte de folos. Protezele robotice uh, astăzi încă se limitează la a înlocui o funcție pierdută a corpului uman. E vorba de un braț sau de un picior uh, robotic. Deci, numărul de persoane interesate în astfel de produse este încă limitat. Pentru că cei care uh, sunt interesați de un astfel de produs sunt puțini, atunci și produ- numărul de produse este limitat și costul asigurării este foarte ridicat și asigurătorii nu sunt interesați de această piață dacă nu există și alte stimulente. Dacă nu reușim, deci, să creăm un interes economic pentru asigurători, atunci trebuie văzute care ar fi alte soluții juridice uh, tehnice care să poată fi administrate chiar la nivel public. Bunoară producătorii ar putea contribui banii colectat de astfel de fonduri ar putea fi utilizat să plătească pagube celor care au suferit în accidente. Iată doar un exemplu în care ne-am putea aștepta la uh, un faliment al pieței și o lipsă de interes a asigurătorilor. Când vom ajunge acolo, vom vedea că poate lucrurile diferă, dar la modul teoretic, din momentul în care ne aflăm, ne-am putea aștepta ca astfel să stea lucrurile. Și atunci, regulile de asigurare poate că nu sunt suficiente și e nevoie de soluții alternative. Dar asigurările obligatorii, uh, deopotrivă cu responsabilitatea producătorului, ar putea uh, să rezolve problema um, automobilelor fără șoferi. Mulțumim! În următoarele 15 minute îl vom asculta pe profesorul Ole Hegström de la Chalmers University of Technology de la Göteborg. Ne veți vorbi despre robotică, inteligența artificială și managementul riscului. Deci aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Iau perspectivă pe termen mai lung și mulți veți spune că vorbesc de science fiction. Încerc să rezist acestei tentații pentru că sunt teme aici care pot fi de importanță crucială pentru viitorul nostru comun. So, this is about artificial intelligence and robotics. Artific inteligența artificială și robotică. Dezvoltările din acest domeniu vor avea un impact foarte mare asupra economiei. Raportul McKenzie de acum câțiva ani estima că valoarea adăugată din, in, adăugată din inovare în acest domeniu în următorul deceniu s-ar afla undeva la 50.000 de miliarde de dolari. Și dacă ne gândim la această cifră, e un impact uriaș posibilitățile pentru tehnologiile de inteligență artificială care să aducă prosperitate sunt nelimitate. Însă există și riscuri, diferite tipuri de riscuri. Următoarele trei sunt cele care mi s-au părut mie cele mai grave riscuri. În primul rând, în ceea ce privește tehnologia militară, AI, dacă dronele militare pot să devină periculoase, de exemplu, dacă ajung în mâinile teroriștilor. Cred că aceasta este îngrijorarea cea mai apropiată. Nu vorbim de decenii aici, ci de ani în care s-ar putea întâmpla așa ceva. Apoi, o a doua chestiune, robosourcing, dacă roboții ne vor depăși pe piața muncii. O a treia îngrijorare, are de a face cu ce se va întâmpla când inteligența artificială va ajunge la nivelul la care noi, ființele umane, nu vom, va, nu vom mai fi cele mai inteligente ființe de pe pământ. Putem noi să uh, rămânem în control atunci. Aceste trei subiecte sunt foarte importante, însă în discursul meu de astăzi mă voi axa pe uh, varianta cea mai speculativă și cea mai radicală și anume a treia și anume dezvoltarea puternică inteligenței artificiale. Apoi, când inteligența artificială va ajunge la acest nivel și când noi nu vom mai fi cei inteligenți de pe planetă, atunci vom mai vom fi tot noi cei care vom conduce tot? Răspunsul e simplu și ușor, nu. Soarta noastră atunci va depinde de intențiile pe care le vor avea roboții, așa că ar fi bine să ne uh, asigurăm de la început că aliniem intențiile lor cu ceea ce, valor, ce e important pentru noi, cum ar fi bunăstarea umană. Din moment ce vorbim despre gestionarea riscului, voi vorbi despre trei niveluri de dezastru. Un prim nivel Lucruri cum ar fi un incendiu, o casă care arde, poate să fie o tragedie pentru un individ, însă e ceva ce poate fi rezolvat de societate, prin companiile de asigurări și așa mai departe. Acțiuni de rutină, știm cum să abordăm o asemenea situație. Un al doilea nivel, dezastre mai mari. O companie de asigurări nu poate să gestioneze o asemenea situație, nu poate gestiona pagubele, costurile. Un exemplu ar fi tsunamiul și dezastrul de la Fukushima din Japonia de acum câțiva ani. Aici statele sunt cele care trebuie să intervină. Un al treilea nivel sunt uh, dezastrele de dimensiuni apocaliptice unde cine va plăti pagubele, această chestiune, ei bine, nu mai e relevantă. Și asta pentru că civilizația așa cum o cunoaștem va înceta să mai existe. Așa că trebuie să vedem cum putem să abordăm asemenea tipuri de riscuri sau să ne asigurăm că așa ceva nu se va întâmpla pentru că odată ce asemenea evenimente au loc, nu prea mai avem ce să facem. Și puteți să vedeți aici un citat din partea patru oameni de știință de nivel înalt, printre care și Stephen Hawking, a apărut în The Independent acum câțiva ani acest citat care ne spune că impactul pe termen scurt al inteligenței artificiale depinde de cine o controlează, dar impactul pe termen lung ține de dacă poate fi controlată sau nu. E tentant să zicem că asemenea tip de inteligență artificială ține de domeniul SF, dar asta ar fi cea mai mare greșeală pe care am putea să o facem în istoria noastră. Probabil vă întrebați dacă într-adevăr umanitatea poate să fie ștearsă de pe fața pământului de mașinării inteligente. Da, sunt două lucruri la care trebuie să facem diferența. În primul rând, dacă uh, inteligența artificială va depăși vreodată nivelul uman de inteligență și dacă se va întâmpla așa, atunci ce vor face aceste ființe superinteligente? Sunt două chestiuni separate prima dintre acestea. Dacă și când uh, inteligența artificială va echivala inteligența umană, ei bine, aici putem să ne întrebăm dacă se poate ajunge la acest nivel uman de inteligență, când va fi atins acest nivel și apoi întrebarea 1B ar fi cât de repede ne putem aștepta să evolueze de acolo inteligența artificială spre superinteligență. Nu am timp să intru în detalii acum în ceea ce privește când vor avea loc asemenea dezvoltări. Există un fel foarte interesant de a ne gândi la aceste uh, chestiuni, cum ar fi Library of Babel, uh, voi face și un seminar în această după-amiază în acest sens. Tot ce pot să vă spun e că experții au păreri foarte diferite în acest sens. Unii spun că va exista o schimbare majoră în următorul deceniu, alții vorbesc despre un secol, iar alții ne spun că asemenea schimbări radicale probabil nu vor avea loc niciodată, sunt mult mai sceptici. Așa că gradul de incertitudine e foarte mare aici și, din nou, nu vreau să fac această greșeală, să uh, ne gândim că așa ceva nu se va întâmpla, dar oricum aceste evenimente sunt foarte îndepărtate de noi. Doar pentru că ceva nu e sigur, nu, de fapt nu înseamnă neapărat că e foarte îndepărtat în timp. Probabil așa ceva se va întâmpla mai repede decât ne gândim, poate doar în câteva decenii. în ceea ce privește ce se va întâmpla când trecem de nivelul inteligenței umane, cât de repede se va, se va dezvolta totul atunci. Există diferite scenarii în acest uh, sens, cu dezvoltări foarte rapide de suprainteligență, cunoscute în mod popular sub numele de singularitate, Alții spun o explozie a inteligenței pentru același concept. Mecanismul de bază la care trebuie să ne gândim aici e cel pe care îl vedeți în imagine și anume odată ce cele mai inteligente creaturi sunt inteligența artificială, acestea vor fi și vor fi mai bună și în a construi inteligența artificială și mai inteligentă. Deci un asemenea robot va construi un robot mai bun, acela va construi un robot și mai bun și tot așa. Există și câteva argumente etice în ceea ce privește acest tip de dezvoltare și o dezvoltare care va avea loc foarte repede. Există și o asemenea posibilitate. Și atunci am putea să ne întrebăm de ce o inteligență artificială ar vrea să se auto-îmbunătățească sau de ce ar vrea să creeze o, o inteligență artificială și mai bună. Și ajungem astfel la a doua chestiune și anume ce ar vrea să facă o inteligență artificială suprainteligentă. Sunt niște întrebări teoretice, dar uh, Există și răspunsuri din partea filozofului uh, Bostrom care vorbește despre uh, obiective finale versus obiective instrumentale și anume care este obiectivul final a acțiunilor unui AI. Cele instrumentale sunt acele obiective care nu fac decât să ne conducă spre obiectivul final. În ceea ce privește teza, orto, teza ortogonală, putem spune că uh, Um, orice se va întâmpla, o inteligență artificială va merge în continuare spre obiectivul său final. Care va fi acesta e dificil de prevăzut. Probabil ar trebui să discutăm de la caz la caz. Dar există și o teză de convergentă instrumentală, care ar fi un număr de uh, obiective pe care un AI și le-ar putea seta și pe care le va atinge. Uh, Indiferent de obiectivul final, niște exemple de obiective instrumentale ar fi autoconservarea și anume să nu îi las să mă scoată din priză. Vorbesc acum din perspectiva inteligenței artificiale. Deci dacă am un obiectiv spre care tind, atunci dacă sunt scos din priză, dacă sunt scos din funcțiune, atunci nu voi putea să mai lucrez prea a spre obiectivul propus. Deci vorbim de niște obiective intermediare. Apoi, achiziționarea de resurse, de resurse hardware, hardware. apoi îmbunătățirea software-ului utilizat. Cu cât e mai bună uh, componenta hardware și cea de software, cu atât mașinăria va fi mai eficientă și va lucra mai bine spre obiective. Și aici intervine această idee de auto-îmbunătățire a inteligenței artificiale și apoi conservarea obiectivului final. Inteligența artificială nu va fi mulțumită dacă cineva va interveni în ceea ce privește obiectivul final. înseamnă că vrea să-l păstreze, acest obiectiv final. Astfel ajungem la tot felul de scenarii radicale și unul inventat de Nick Bostrom în ceea ce privește faptul că obiectivul final nu trebuie neapărat să fie unul rău, malign, pentru a fi foarte periculos. E ceva numit uh, apocalipsa grafelor de birone, ne putem închipui niște mașinării care își doresc să crească productivitatea la o fabrică de agrafe de birou și se ajunge în această spirală de auto a inteligenței artificiale, se ajunge la acest obiectiv final și anume de a maximiza producția de agrafe de birou a ajuns la asemenea nivel de inteligență acest robot încât poate să facă ca întregul sistem solar să producă uh, doar agrafe de hârtie, de birou. Noi când ne vom da seama ce se întâmplă, vom încerca să scoatem din funcțiune asemenea um, mașinării, asemenea roboți, pentru că nu ne dorim ca întregul sistem solar să devină o agrafă de birou sau noi să devenim agrafe de birou, dar aceste mașinării sunt mai inteligente decât noi, așa că vor prevedea că vom încerca să le oprim. Și atunci, ca măsură de precauție, are are sens pentru acest robot să se, au, să se conserve și să ne elimine pe noi. Ar fi ceva foarte trist și ar însemna sfârșitul istoriei umanității. Cum putem aborda asemenea situații? cum le putem evita, suntem departe de a răspunde acum, însă ar trebui să încercăm să redirecționăm eforturile uriașe care sunt făcute azi astfel încât inteligența artificială să fie foarte capabilă și puternică și ar trebui să investim aceste eforturi astfel încât să ne asigurăm că aceste tehnologii sunt sigure și că aduc beneficii umanității. Există câteva idei preliminare în acest sens care spun că trebuie să ne asigurăm că, că inteligența artificială are obiective similare cu ale noastre. Dacă reușim să acționăm așa, atunci putem spera că um, roboții ne vor asigura un viitor fericit. Dar pentru că există aceste obiective finale pe care le vor avea, um, le va avea inteligența artificială, atunci noi trebuie să ținem cont de aceste obiective finale, așa că ceea ce ar trebui noi să facem ar fi să reușim să setăm încă dinainte în, uh, artific- în inteligența artificială acele obiective pe care ne, ni le dorim pentru noi. Lucrurile sunt foarte dificile și asta pentru că valorile umane pot să par foarte fragile și Iudikovski spune că dacă vom reuși să le stabilim doar cu acuratețe de 99%, atunci vom ajunge la o situație foarte gravă care ține de extinția raței umane. Cei care ați citit, um, l-ați citit pe Asimov știți că majoritatea scenariilor sale merg în acest sens, pentru că e foarte greu să vedem cum toate aceste reguli pot fi interpretate. Să zicem că programăm roboții să ne facă cât de fericiți posibil, dar până la urmă hotărâm că fericirea este un criteriu nu foarte clar și atunci criteriul clar ar trebui să fie ca roboții să facă lucruri care ne fac pe noi să zâmbim și să părem fericiți. Atunci roboții ar putea să inventeze o metodă prin care să ne paralizeze fețele, să avem un uh, zâmbet continuu și apoi ele, roboții, să facă tot ceea ce vor. Nu ne dorim să se întâmple așa ceva. Și nu există soluții acum în acest sens, însă e ceva la ce ar trebui să ne gândim. Vă mulțumesc! Thank you as well. Vă mulțumim și noi și vom asculta acum o altă prezentare, iar după aceea vom grupa întrebările împreună. Următorul vorbitor este director adjunct la Future of Humanity Institute din Oxford, domnul Neil Bowerman. Următoarele 15 minute sunt ale dumneavoastră și ne veți vorbi despre o perspectivă pe termen lung în ceea ce privește politicile legate de inteligența artificială. And, uh... Vă mulțumesc, uh, vă mulțumesc pentru invitația la această audiere și pentru participarea la acest dialog. Îmi cer scuze pentru că titlul de pe imagine este incorrect. Ar trebui să fie, după cum a spus președintele, o perspectivă pe termen mai lung în legătură cu o politică legată de art- inteligența artificială. Pentru a rezuma mesajul pe care vreau să vi-l transmit astăzi, acesta ar fi uh, că inteligența artificială ar putea să devină mult mai capabilă în următoarele decenii și politicile și orientările de astăzi ar trebui să țină cont de acest lucru pentru a ne asigura că aceste strategii nu sunt rigide, atât de rigide încât să devină învechite în viitor. Am asistat la o serie de îmbunătățiri considerabile în tehnologia robotică în ultimul deceniu. Nu intru în detaliu aici, însă probabil recunoașteți multe dintre acestea pe imagine. Au fost determinate de două lucruri, îmbunătățirea algori- algoritmilor, după cum este ilustrată acum mai sus, precum și uh, îmbunătățiri în puterea computațională. Mm, istoric, se pare că jumătate din îmbunătățiri țin de algoritmi și jumătate țin de îmbunătățirea puterii computaționale. Acest lucru însă, bineînțeles, diferă de la o aplicație la alta. Aceste îmbunătățiri au dus la o serie de uh, constatări în lumea științifică legate în special în îmbunătățirile legate de rețelele nervoase, neuronale. Uh, există investiții de miliarde de dolari în dezvoltarea acestor tehnologii de învățare profundă prin aceste rețele neuronale. Apare și, apar și probleme pentru factorii de decizie. Cum să facem față acestor evoluții în contextul strategiilor noastre? Se pare că putem să împărțim aceste categorii în patru. Vă prezint această organizare care mi se pare utilă. Prima categorie utilă mi se pare cea a datelor personale și a vieții private, de, care a fost menționată pe scurt și astăzi. Acești algoritmi au nevoie de cantități foarte mari de date pentru a funcționa corect. Așadar, este probabil că legislația în domeniul vieții private și a datelor personale va avea un impact asupra dezvoltării tehnologice și este de asemenea plauzibil că, acest, că evoluțiile în acest domeniu vor avea un impact în legătură cu legislația în domeniul datelor private din viitor. Al doilea domeniu este unul care predomină în această audiere, poate cu excepția prezentării profesorului Hagstrom eh, în ceea ce privește responsabilitatea sistemelor autonome, unde este nevoie de transparență mai mare și eh, asta din motivele deja menționate. Al treilea domeniu este automatizarea și șomajul, domeniul legat de ce se va întâmpla în momentul în care o mare parte din forța de muncă va deveni șomeră din cauza automatizării. Mie mi se pare cam de vreme în acest moment să acționăm legislativ în acest domeniu. Pe de o parte, pentru că există prea multe incertitudini în momentul actual, nu este foarte clar în ce măsură cei care își vor pierde locurile de muncă vor putea să fie uh, formați pentru a uh, avea alte locuri de muncă, uh, tehnologia îmbunătățește și capacitățile. Într-un fel vom avea o situație și ca și la sfârșitul secolului 20 în care 90 uh, la începutul secolului 20 în care 90% din angajații din Statele Unite lucrau în domeniul agriculturii, astăzi sunt 3% și acest lucru nu a dus la mari revoluții pe piață. În momentul de față avem roboți care sunt capabili să reproducă majoritatea activităților dacă vom avea roboți care vor putea să reproducă activitatea intelectuală umană, uh, lucrurile se vor schimba, însă în momentul respectiv va fi nevoie de schimbările legislative aferente. În momentul de față încă nu. În al patrulea rând, coordonarea militară de securitate și geopolitică. Aici, de exemplu, ar trebui uh, coordonare în domeniul armelor uh, uh, letale și autonome, însă există și consecințe pe termen lung, greu de precizat, care trebuie să fie studiate mai mult. Pe lângă aceste patru domenii, vor exista și altele, însă voi sublinia și o întrebare la care a făcut uh, referire domnul Hagstrom. Ce se întâmplă dacă avem succes în crearea unei inteligențe artificiale și cum va afecta acest lucru umanitatea în general? Și ca și domnul profesor Hagstrom, cred că este un subiect uh, destul de neglijat în momentul actual, deci voi dedica restul prezentării mele acestei teme. Haideți să începem cu problema inteligenței. Ce îi, îi diferențiază, ce diferențiază aceste două specii, cimpanzeul la stânga și homo sapiens la dreapta? Putem să folosim pe Einstein sau pe cine doriți, însă, până la urmă, majoritatea Cred că este vorba aici în special de dimensiunea creierului, o creștere de trei ori a masei creierului uh, la Homo sapiens, ceea ce a însemnat că a început să dețină controlul asupra mediului și a mm, preluat controlul asupra resurselor mondiale și uh, a reușit să elimine alte specii. Această creștere a capacității computaționale poate să ducă la uh, consecințe foarte importante și se pare că trebuie să fim îngrijorați în momentul în care există agenți care sunt mai uh, capabili din punct de vedere al inteligenței decât Homo sapiens, pentru că și aceștia ar putea să preia resursele în propriul lor interes. Acest lucru ar putea să aibă consecințe bune, dar există și consecințe negative, după cum s-a menționat aici. Așadar, cred că este important să ne gândim la uh, un calendar. După cum spunea domnul Hackstrom, este foarte incert viitorul uh, la Institutul pentru Viitorul Umanității, unde lucrez. Uh, am consultat experții în legătură cu data când se va ajunge la o inteligență artificială la nivelul celei umane. Deci ce vedem acum în studiul top, top 100, 10% dintre eh, oamenii de știință spuneau că, spuneau că 10% din probabilități este ca acest lucru să se întâmple în următorul deceniu. În medie considerau că în jurul anului 2050 și au considerat că este foarte posibil ca acest lucru să se întâmple în cursul acestui secol. Aceste cifre trebuie să fie luate cu mare reținere, nu m-aș baza pe acestea, pentru că sunt pur și simplu părerile unor experți, opinii și este foarte dificil să ofere o opinie informată în acest domeniu în al doilea rând, participanții au o anumită preferință, au intrat în acest domeniu pentru că le, interesează uh, și de aceea au o abordare mai optimistă în general. Însă, ne dă o imagine acest studiu în legătură cu plauzibilitatea ca inteligența artificială la nivelul cerii umane să apară în secolul acesta, în timpul vieții noastre și este un lucru pentru care ar trebui să ne pregătim. Bineînțeles, însă, există o incertitudine destul de mare, după cum vedem în cifre. Apar așadar două probleme. Cât de mult va dura până când inteligența artificială va atinge nivelul celei umane și cât va dura după aceea pentru a se ajunge la o inteligență care să fie mult mai capabilă decât cea umană. Aici eh, domnul profesor Hagström deja a discutat lucrurile mai în detaliu. Însă aș vrea să vă dau câteva observații în legătură cu scara inteligenței. Dacă ne gândim la standardul și la abordarea uh, evaluării inteligenței, cum ar fi testul IQ, vedem că ne gândim la inteligență undeva între cele două extreme de aici, unde uh, idiotul <laughs> prostul satului este la extrema cea mai mm, joasă și un geniu la extrema cea mai înaltă în domeniul inteligenței artificiale, scara inteligenței a putea să arate în felul următor. Este un, o simplificare foarte mare, însă acest lucru ne arată că inteligența nu este în mod necesar uh, conformă cu felul în care ne, ne gândim la ea. Există o uh, posibilitate de evoluție mult mai mare și poate astăzi sau în sau în 1950 uh, inteligența artificială era foarte în josul scării și poate în viitor va exista o artificență, inteligență artificială care să aibă inteligența unui șoarece, uh, care să navigheze un uh, mediu complex cu mare viteză, ceea ce nu este posibil în momentul actual cu mai multă muncă s-ar putea ajunge la nivelul de inteligență al unui cimpanzeu și poate după aceea cu cercetare suplimentară s-ar putea ajunge la aborda la un nivel uh, echivalent cu cel uman. Nivelul puterii de optimizare uh, al inteligenței artificiale nu ar trebui să se oprească în acest moment. De ce s-ar, uh, ar, uh, s-ar opri acest tren în stația Homo sapiens. Trebuie să ne gândim la uh, limitările creierului uman. Uh, între prostul statului și Einstein, creierul arată aproape identic. Așadar, uh, neuronii uh, reacționează la aceeași viteză și potențialul Uh, arhitecturii inteligente uh, arată foarte similar în cadrul unui calculator, de exemplu, și deci este foarte plauzibil să ne așteptăm ca inteligența artificială să se îmbunătățească dincolo de capacitatea umană și relativ rapid. Bineînțeles, acest lucru este total incert. Ajungem la problema controlului, discutată deja de profesorul Hagstrom, deci nu voi intra în detaliu pe această temă acum Însă, este o chestiune care merită să fie uh, abordată nu neapărat în domeniul legislativ, ci ca societate în general. Și ajung acum la recomandările mele, mele care sunt destul de vagi, dar poate ar putea să se dovedească utile. În primul rând, trebuie să fim precauți să nu acționăm acum uh, pe baza unor premise implicite în legătură cu o limită a inteligenței artificiale în viitor. Aceste, această inteligență artificială uh, se va îmbunătăți în viitor, nu este foarte clar cât de avansată va deveni. Este, unii consideră destul de, cu destul de mare certitudine că inteligența artificială va evolua trebuie să punem accentul pe principii mai largi și nu pe recomandări restrânse, principii care să fie flexibile în aplicarea lor Uh, pentru a face față unei situații în care îmbunătățirea va fi mult mai rapidă. Pe de altă parte, poate este util să avem și recomandări mai bine țintite, după cum uh, spunea domnul Bertolini. Poate este dificil să prevedem ceea ce se va întâmpla în viitor și trebuie ținut cont de acest lucru. Al treilea aspect este că poate este util ca Uniunea Europeană să aibă o abordare globală în abordarea inteligenței artificiale. Este posibil ca evoluțiile să fie destabilizatoare, unele națiuni să nu se poată adapta și de aceea Uniunea Europeană poate să avea un rol de a crea un cadru replicabil, competitiv, cooperativ care să, fie, care să poate să fie folosit uh, în altă parte. Uh, după cum Uniunea Europeană a avut un rol, rol de lider în uh, provocarea schimbării climatice și a dus la uh, acțiunile care au fost adoptate în restul lumii. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru că mi-ați ascultat prezentarea. Uh, thank you as well. Thank you for your contribution. Mulțumim foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră. Cred că am ajuns uh, foarte departe de la exemplele inițiale. Cred că Ei bine, a venit și timpul uh, întrebărilor și răspunsurilor. Văd că acest al doilea bloc de intervenții a fost unul dificil, dar iată, doamna Dărboare, întrebări. Vreau să vă mulțumesc pentru această călătorie în viitor. Ați spus foarte prudent că nimeni nu știe ce se va întâmpla, dar pot să lansez măcar niște ipoteze. Dacă astfel de lucruri s-ar întâmpla, precum cele pe care le-ați descris, ați spus ar, ar trebui să instalăm în inteligența artificială niște valori înainte să fie prea târziu. Întrebarea mea este, e oare posibil? Putem uh, instala, insera în aceste inteligențe artificiale niște algoritmi cu valori, pentru că, pe de altă parte, uh, citesc despre uh, autoînvățare, deep learning. Deci aceste eventual ființe de inteligență artificială vor învăța și dacă e să-i copieze pe oameni, s-ar putea să nu fie uh, foarte prietenoase aceste inteligențe artificiale. Cum ne putem asigura că vor fi prietenoase și care ar fi cadrul care ar fi uh, necesitățile pentru ca aceste inteligențe artificiale să nu ne pună pe noi în pericol. Există stimulente pentru companii, spre domnul Anderson, și pentru state să dezvolte inteligența artificială pe mai departe. Pentru că cât mai avansată este aceasta, uh, cu atât mai mulți uh, bani poți să scoți din această inteligență artificială. Dar dacă ajungem la acel nivel, la care poate că totuși nu să ajungem, de uh, o inteligență artificială supraumană, va fi mult prea târziu pentru a mai face orice. Deci e mai bine să începem să ne gândim de pe acum la aceste ipoteze. Și nu cred că va fi suficient să facem ceva la nivelul european. Europene. Va fi nevoie de, un, de o reglementare la nivel global. Altminteri, acele state care adoptă o abordare prudentă și încearcă să utilizeze această nouă tehnologie în scopuri pozitive, evitând riscurile, Uh, vor rămâne în urma celor care nu iau măsuri uh, de prudență. Deci iată de ce eu cred că e nevoie de o reglementare internațională. Și sunt sigur că invitații noștri are uh, un răspuns la această întrebare implicită. Am și eu un comentariu, spune președintele. Ultimele două intervenții m-au inspirat foarte mult, deoarece au uh, redus discuția, au redus dezbaterea la valori. Și eu cred că acesta e mesajul uh, IT-ului din viitor. Trebuie să ne gândim astăzi la valorile noastre. Bună oară, negociem astăzi acordul UE-Cuba. Uh, un exemplu tipic de real politic versus valori. Iată de ce cele spuse de cei doi invitați uh, sunt necesare pentru noi în fiecare zi. Acum uh, răspunsurile vă rugăm. Dacă îmi permiteți să încep, cum va fi posibil să uh, furnizăm valori inteligenței artificiale. E o întrebare excelentă pentru că nu avem răspunsuri. La un nivel primitiv, orice mașină e concepută ca să facă ceva bun. Bună oară, automobilul Google, fără șofer, e în așa fel conceput încât să nu facă accidente. Deci există o, o diversitate mare între țeluri și valori. Iar când vorbim de valori mai generale, cum ar fi promovarea bunăstării umane, încă nu suntem la etapa în care să știm uh, cum să formulăm aceste valori într-un limbaj pe care mașina să-l înțeleagă. Și apoi mai intervine întrebarea, care valori? ce valori trebuie uh, instalate în mașini. Va fi suficient uh, ca uh, niște tipi din Silicon Valley să uh, instaleze propriile lor valori în mașinile pe care le creează pentru a afecta ulterior viitorul întregii umanități? Unii ar spu- mulți ar spune că acest lucru nu e uh, calea cea bună. Există și modalități indirecte uh, de a sugera mașinilor căile de a prelua valorile umane pozitive. Dar acest uh, aspect e încă și mai speculativ. Pe scurt, nu știm, dar cu cât mai mulți oameni vor lucra pe aceste teme și e clar că avem nevoie de tot mai mulți oameni în acest domeniu al cercetării, cu atât vom găsi mai repede un răspuns. Pentru a încerca să răspund la aceeași întrebare, cum instaurăm valori? E nevoie de niște valori de bază. Pentru un avion, de exemplu, astăzi, acestea pot fi codificate, există algoritmi astăzi, cum ați sugerat, care sunt valori de învățare. Însă aici intervin și probleme. Uh, Există agenți care se apropie de nivelul uman de inteligență? Este o întrebare deschisă în științele computaționale. În ce fel valorile vor fi încodate pentru a, aceste mașini? E o zonă care merită atenția a, celor mai strălucite minți științifice. Dar eu cred că în etapa actuală e o problemă nu doar filozofică, ci mai ales tehnică în ce privește o eventuală reglementare internațională în acest sens, aș atrage atenția că e un subiect care sperie pe foarte multă lume. Și e important să ne reamintim câteva lucruri. 1. suntem încă foarte departe, deci haideți să nu anticipăm. Încă mai intervine un lung proces de învățare înainte de a ne angaja într-un astfel de proces și nu știm încă dacă reglementarea globală ar fi răspunsul pe care îl căutăm. Mie mi se pare plauzibil, dar există și alte abordări. În al doilea rând, cred că e foarte important să avem o consultare foarte vastă când vorbim de reglementare uh, globală uh, companiilor, acestea uh, în mod evident se sperie și vor dori să fie implicate într-o astfel de discuție. Deci, da, e important să existe o, o largă consultare în societate pe această temă. Și trei, în anii care vin vom obține mult, mult mai multe informații și provocarea ne stă în față în următorii cinci ani. E puțin probabil să uh, trebuiască să acționăm uh, mai devreme. Între timp vom învăța încă multe. Și, cum spuneam, e nevoie încă de mult studiu înainte de a uh, lua vreo decizie. Vă rog? Aș dori să adaug ceva la întrebarea cum pot fi inserate valorile în mașini. Cred că întrebarea trebuie scindată. Pe de-o parte, trebuie să decidem care ne sunt valorile și asta, iarăși, e un subiect de dezbătut <laughs> pentru că poate fi foarte complicat, dar e ceva ce trebuie făcut. Și odată ce am decis care sunt acele valori, atunci totul uh, se reduce la o problemă de standardizare, care iarăși poate fi uh, abordată printr-o eventuală agenție europeană a roboticii. Și de ce trebuie um, lucrat la nivel european? Poate pentru că ne dorim ca valorile europene să figureze în acele standarde, nu am dorit să le împrumutăm de altundeva. Și ca să vă dau un exemplu. Dacă o mașină fără șofer calcă pe cineva uh, pe stradă și dacă trebuie decis dacă poate uh, să calce un copil care traversează neregulamentar strada sau uh, Uh, are de ales dacă să dea peste o bătrânică care e pe trotuar și dacă mașina trebuie să aleagă între aceste două opțiuni, atunci putem oare reduce o astfel de, de decizie la, o, um, la un standard tehnologic care să fie inserat în mașină? Iată de ce e nevoie de o agenție europeană care să decide asupra astfel, unor astfel de standarde care să se bazeze pe valorile europene și care să nu fie uh, o chestiune pur tehnologică. Mulțumesc. Mulțumim, spune președintele. Suntem într-o situație foarte rară în Parlamentul European, anume că uh, ne rămâne timp la dispoziție. Nu știu dacă cineva din public poate are o întrebare de lansat. Văd o mână ridicată, vă rog să vă și prezentați. Mulțumesc. Mă numesc Florian Paparnic, sunt inginer uh, electrician și am o întrebare oricui va vrea să-mi răspundă. Dacă inteligența artificială se ameliorează, credeți că vom putea ajunge la o economie bazată pe sclavie uh, în următoarele sute de ani? Bunarea de a avea roboți ca sclavi uh, pe, uh, în fermele noastre și ce impact ar avea asta asupra pierderii locurilor de muncă? Dorește vreun invitat să răspundă aceste întrebări? Vă rog. Eu cred că și aceasta este o posibilitate. Sigur, nu e o certitudine, dar astfel de lucruri s-ar putea întâmpla. Și trebuie să ne gândim la astfel de scenarii înainte de a lansa întrebări precum uh, inteligența artificială va deveni un agent care să primească și drepturi uh, morale, ne îndreptăm către un astfel de tip de societate, trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri și la, inclusiv la impactul pe care l-ar avea asupra valorilor umane. Poate că va exista un efect de contagiune uh, asupra percepției pe care o avem asupra unor roboți sclavi sau uh, asupra noastră, noi între noi. Domnul Breton. brusc îmi reamintesc că atunci când eram tânăr, citam uh, romanele lui Isaac Asimov și elaborase trei legi ale roboticii. Iar uh, o să mi amintesc de asta. 1. În niciun caz viața umană nu trebuie atacată. 2. Uh, trebuie să te supui ordinelor umane. Și numărul 3. Robotul, sigur, trebuie să aibă grijă de sine. Însă, regula numărul 1 prevalează asupra tuturor. La vremea aceea eu credeam că e science fiction, dar acum, ascultându-vă, mă gândesc că s-ar putea să intervine această posibilitate în viitor și ca să fiu mai serios, din moment ce uh, ne arătați perspectiva unor roboți mult mai inteligenți decât oamenii, e bine, acest lucru pune sub semnul întrebării problema unei personalități electronice, pentru că dacă roboții ajung atât de inteligenți, atunci și dreptul trebuie la momentul respectiv să aibă în vedere personalitatea electronică. Ce credeți despre asta? Un răspuns? Da, eu cred că e o întrebare foarte bună. O perspectivă este aceea care abordează nivelul de conștiință. Va fi posibil să avem agenți uh, artificiali care să fie dotați de conștiință? Nu putem uh, ști chiar dacă ei ar pretinde că au conștiință, nu poți avea garanția că este așa. Din punctul meu de vedere, uh, oarecum filozofic, e că dacă poți avea entități conștiente, atunci acestea trebuie să capete anumite drepturi și responsabilități. Dar dacă nu, atunci poate că nu e necesar. Provocarea e că nu putem spune dacă da sau nu ele sunt conștiente și în sensul ăsta răspunsul meu poate că nu prea e de folos. Wojciech Vivirovski, Uh, sunt uh, uh, adjunctul protectorului de date și vreau să vă spun că Autoritatea de Protecție a Datelor Europene urmărește ce se întâmplă cu protecția datelor personale, dar am o altă întrebare. A fost un mare apel la standardizarea robotice, în special din partea domnului Bertolini, dar trebuie să vă spun că eu nu sunt sceptic despre standardizarea care se face de autoritatea europeană centrală, mai ales în contextul pe care l-ați citat, adică standardul ar trebui să fie unul evolutiv, dinamic, care ar trebui actualizat pe cât posibil, dar firește există o nevoie de astfel de standardizare. Uh, din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi exemplele bune de standardizare care există pe piață, care sunt atelierele sau grupurile care se ocupă de standardizare și uh, pe care ar trebui să le luăm în calcul. Mi-amintesc că de cloud computing și standardizarea uh, existau 140 ceva de standarde pe piață de, emanând de la diverse organisme cărora ar trebui să l dăm crezare? E o întrebare foarte interesantă. Părerea mea, însă, m-aș pleca mai în detalii asupra temei, trebuie să facem o schimbare la nivel calitativ în standardizare, pentru că ce avem azi nu e suficient. Dacă vorbim de robotul ICAP, nu există niciun standard care să îi testeze capacitățile de învățare, doar puterea brațelor. Însă e un, un robot menit să învețe, nu să-și miște mâinile și nu e relevant în ce fel și le mișcă. Uh, Standardele în aviație sunt uh, cele mai vechi și uh, sunt bune pentru că au putut asigura un nivel foarte mare de securitate. Și sistemul este astfel conceput că chiar și atunci când se întâmplă ceva rău, global, avionul rămâne sigur. Ca să clarific suplimentar, există un studiu în Statele Unite care arată corelația între regulamentele exante și siguranță. În 1992 s-a trecut o lege în state care protejează producătorii de avioane comerciale um, um, de responsabilitate în caz de accident. Deci ani mai târziu s-a publicat un alt studiu potrivit căruia, căruia Deși există o derogare de responsabilitate, numărul de accidente implicate, a, numărul de accidente în care au fost implicate acele avioane nu a crescut. Deci, iată relația între regulile de responsabilitate și siguranță. Dacă o companie pune un avion pe piață, ultimul lucru pe care și-l dorește este ca avionul să se prăbușească, pentru că a doua zi compania dă faliment. Pentru că vor fi în plus tărâți în justiție pentru un produs defect. Deci, regulile de responsabilitate nu aduc stimulente. Însă, dacă ne gândim la forțele de piață, care împing producătorul să ofere un produs bun. E o industrie foarte tehnologică, dar și foarte standardizată, iar dacă am reușit să producem ceva similar, firește cu ajustările necesare în domeniul roboticii, deci ca și în domeniul aviației, atunci poate că am putea obține roboți eficienți și siguri. Iar dacă aceste standarde ar fi europene, am putea poate influența și alte economii de pe alte piețe de timpuriu. Mulțumim. Doamna Comodini. Mulțumesc. Aș reveni la tema valorilor și felul în care le-am putea uh, insera în inteligența artificială. Dar vreau să combin acest lucru și cu uh, situația societății noastre europene atunci când vorbim de valori și să-mi utilizez un pic și imaginația uh, ce ar putea fi inteligența artificială la sfârșitul secolului. Când vorbim de valori și domnul președinte s-a referit inclusiv la drepturile omului, care e o valoare fundamentală a societății noastre, chiar dacă avem astfel de principii, ele sunt aplicabile uh, unor scenarii de viață diferite cu rezultate diferite. Prin urmare, cum vom putea crea un set de valori de bază pe care să le introducem în inteligența artificială, deși știm că pentru moment deocamdată acest lucru nu e posibil, dar cum noi, ca o societate, putem cădea de acord asupra unui set de valori comune. Și apoi, cum putem aplica acestea unor scenarii de viață reale atunci când noi ca oameni, în toate interacțiunile noastre sociale, uh, eșuăm în a aplica în mod adecvat sau echitabil în funcție de situația de viață în care ne aflăm. Și aș lua un singur exemplu. Dacă am atins un nivel în care avem uh, un robot autonom super inteligent și îi furnizăm valoarea nu uh, dăuna oamenilor. Dar în uh, potrivit uh, dreptului penal, există scenarii în care uh, oamenii uh, pot uh, să rănească alți oameni în caz de legitimă apărare. E foarte greu pentru noi să alegem până la urmă despre ce valori vorbim dar aminte cum se vor aplica aceste valori în scenariile reale de viață. Din fericire, vorbim de ceva care e încă departe de noi. Dar poate că cei care analizează aspectele etice ale roboticii ar putea să ne stimuleze ca noi toți, ca societate, să ne gândim la aceste lucruri. Președintele, dacă cineva dorește să reacționeze? Da, e o întrebare interesantă și nu cred că există vreun răspuns ușor. Eu izolez două probleme. Unu, a identifica valorile și asta ea se poate dezbate, pentru că temele sunt complexe. Tot ce putem face e să uh, discutăm valori individuale care să poată fi discutate separat, inclusiv la nivel public mai cred că vorbim de um, mașinării perfect autonome. Dar eu cred că trebuie să um, mergem pas cu pas. Dacă sărim etapele, ajungem la situații mult prea complexe. Ar trebui să tratăm fiecare problemă pe rând. Și o soluție, pentru moment, ar fi aceea de a menține o ființă umană într-o funcție de supraveghere. Unul din roboții pe care vi-am arătat e un robot care colectează deșeuri și acționează autonom. Vine la tine acasă, uh, ia lada de gunoi și pleacă. Dar există o persoană, o ființă umană într-un centru de control care, la nevoie, poate prelua controlul mașinii. Am putea, de asemenea, să ne mai gândim la uh, o ființă umană care să fie, măcar la distanță, uh, să supravegheze mașina. Prin reguli, standarde juridice, am putea rezolva multe din problemele care ne confruntăm astăzi. Sigur că dacă ne gândim din start la un robot, quasi o ființă autonomă care ar avea preferințe și așa mai departe, e uh, ceva foarte îndepărtat, dar nu cu asta ne confruntăm noi azi și nu în mod urgent. În ce privește prezentul, cum spuneam, putem menține o persoană în control. Dacă e vorba de drone, bună oară, inclusiv cele militare, pot să opereze autonom, dar în mod normal, întotdeauna uh, un om e cel care apasă pe buton, pe trăgaci. Deci, nu drona va fi cea care va decide momentul atacului. Iată o modalitate simplă de a rezolva o problemă cu care deja ne confruntăm azi. Aș recomanda doamnei Comodini să vadă filmul Interstellar Am intrat deja în această zonă prin citarea lui Isaac Asimov. Argumentul filmului era tocmai cel citat. Vă rog, doamna din spate. Mulțumesc mult, domnule președinte. Ivana Frutov, baroul britanic. Nu, am nu am reflectat uh, foarte aprofundat, dar revenind la temele de responsabilitate și conceptul de responsabilitate strictă pe care îl văd în contextul inteligenței artificiale, uh, ca făcând ceea ce trebuia să facă, mi se pare o soluție cu sens. Dar mă întreb unde am ajunge. Dacă o inteligență artificială este programată să facă ceva ilegal sau ceva ce nu a fost uh, avut în vedere de la bun început, atunci responsabilitatea strictă nu ar putea fi justificată și mă întreb uh, dacă vreunul din vorbitori a ajuns la acest nivel de reflexie asupra problemei. Nu sunt sigur că am înțeles întrebarea, pentru că atunci când vine vorba de responsabilitate, eu mă gândesc la uh, compensarea daunelor. Și n-aș intra pe uh, teren penal. Dacă inteligența artificială ar fi programată într-un fel în care uh, ar putea să aibă un comportament ilegal sau criminal, atunci uh, persoana responsabilă ar fi ființa umană care a programat mașina. Pentru că ar fi vorba de utilizarea unui instrument foarte, foarte sofisticat. Deci dacă utilizez un sistem foarte complex pentru fraudă, uh, tot eu sunt cel responsabil pentru frauda respectivă, indiferent de tehnologia pe care o utilizez. În ce privește despăgubirile, mm, cred că o regulă a responsabilității stricte nu constituie în sine o problemă, pentru că părțile știu că vor trebui să facă față consecințelor. Uh, iar pentru că responsabilitatea a fost aplicată mașinii printr-o decizie a creatorului sau producătorului și e singura persoană care a putut decide asupra acestei posibilități, atunci nu pare injust ca persoana să fie uh, responsabilă și nu mașina. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Încă un răspuns. Dacă îmi permiteți, aș reveni la întrebarea cum obținem un set comun de valori de aplicat. Și aș sugera că e o arie care atrage atenția mediului academic activ și există o carte numită Superintelligence care oferă mai multe cadre eh, de, și modalități de uh, alegerea acestui set de valori. Vă mulțumim foarte mult! Acum aș ruga-o pe doamna Delvo să tragă concluziile acestei audieri. Mulțumesc, domnule președinte. Va fi greu de tras o concluzie, dar vreau să mulțumesc invitațiilor noștri, uh, dar și publicului, toți cei care au asistat la uh, acest seminar. Cred că a fost, într-adevăr, o inspirație am abordat subiecte foarte diferite, responsabilitate, asigurări, personalitate electronică, protecția datelor, risk management și ne-am uitat și la viitor cu inteligența artificială. Iar noi avem un grup de lucru în ce privește implicațiile juridice și etice ale roboticii în comisia noastră și am discutat aceste teme deja de mai bine de un an. Sigur că nu putem trage încă niște concluzii, existând atât de multe noi întrebări care apar. Dar până la urmă va trebui să tragem niște concluzii și vom prezenta în luna mai un raport, uh, luna viitoare adică, iar eu cred că această dezbatere de azi ne-a fost de mare ajutor, pentru că vedem acum limpede că există teme urgente pentru care trebuie să găsim un răspuns, în special pentru drone, bună oară, care deja, cum bine știm, sunt pe cer deja și azi mâine vor ajunge pe străzile noastre. și nu știu dacă o soluție europeană va fi suficientă. Cu siguranță armonizarea la nivel european e un prim pas. Există mai multe căi, unele imediate și apoi, cum spuneați, e o întreagă discuție filozofică asupra valorilor. Și cred că Parlamentul European e un loc foarte bun, e un forum foarte bun pentru astfel de discuții asupra principiilor care ar trebui să ghideze cercetarea și uh, producția în robotică, împreună, firește, cu universitățile, cu uh, cercetătorii. Și trebuie, până la urmă, să facem niște propuneri. Deci, primul scop al raportului nostru va fi acela de a uh, atrage atenția tuturor asupra ce ne așteaptă în viitor. Eu una sunt foarte încântată cu grupul nostru de lucru și acest raport e un domeniu fascinant și discuția va continua. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru oportunitatea pe care am avut-o astăzi de a avea această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu invitațiilor noștri, mulțumesc publicului pentru participarea și contribuția activă la dezbatere. Sunt sigur că ne vom întâlni din nou. Mulțumesc tuturor! Scuzați, am fugit să iau semnătura.